Colleagues, this is not the beginning of the hearing, it's the beginning of the Libe meeting. So those of you are... Dragi colegi, cei care ați uh, sosit în vederea audierii, vă rog să vă ocupați locurile. Mai întâi adoptăm ordinea de zi. Vă propun spre aprobare următoarea schimbare, punctele 6 și 7 cu privire la situația negocierilor interinstituționale cu privire la cardul albastru și directiva privind uh, calificările urmează să fie amânate. Dacă nu sunteți împotriva ordinii de zi cu aceste modificări, o considerăm adoptată. Punctul 2. Anunțurile președintelui. Nu vom avea astăzi interpretare doar în trei limbi, malteză, croată și uh, irlandeză. Și voi anunța în baza regulii 205, numirea raportorilor. Doamna Sipel din partea SCD a fost numită raportor pentru propunerea de regulament al Parlamentului și al Consiliului cu privire la respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal. Cei care întârzie la reuniune Vreau să vă anunț că reuniunea a început deja, așa încât uh, dacă tot n-ați ajuns la timp, uh, vă rog să vă ocupați în liniște locurile. Doamna Stipel a fost numită raportor, cum spuneam, pentru propunerea de regulament privitor la respectarea vieții private și protejarea dații, datelor cu caracter personal. Apoi, doamna Cudrișca de la PPE a fost numită raportor pentru avizul din proprie inițiative cu privire la raportul Comisiei Cont pe 28 noiembrie 2017, Parlamentul European a primit un proiect de Consiliu pentru punerea în aplicare a deciziei privind lansarea schimbului de date cu caracter automat în ceea ce privește înregistrarea autovehiculelor uh, cu Portugalia actul de bază fiind decizia Consiliului 615 din 2008, din 23 iunie 2008, privind accelerarea cooperării transfrontaliere în ce privește combaterea terorismului și criminalitatea transfrontalieră, Consiliul a cerut Parlamentului să-și uh, prezinte avizul cât mai curând, nu mai târziu de un termen de trei luni, în baza articolului 39 alinatul 1 din fostul tratat privind Uniunea Europeană. Iar în ce privește votul electronic, vă rog să aveți pregătite cartelele de vot la ora 11 când va începe acesta. Dacă nu sunt obiecții, considerăm adoptat și procesul verbal al ședinței precedente. Și acum ajungem la primul punct de pe ordinea de zi a ședinței de azi dimineață, situația din Ungaria. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, îmi face mare plăcere să vă Salut la această audiere cu privire la situația din Ungaria. Nu avem, uh, din păcate, în regimul lingvistic astăzi malteză, croată și irlandeză, dar celelalte limbi sunt disponibile. Ședința se difuzează pe internet. Ne-am întrunit în luna octombrie în vederea organizării unei uh, reuniuni speciale dedicate acestui subiect privitor la situația Ungariei. La, uh, în urma celor stabilite în cadrul plenului. În 14 uh, noiembrie 2017, Parlamentul European a acordat autorizarea de a se organiza pe 7 decembrie o audiere, iar în 23 noiembrie domnul Tajani a fost informat în legătură cu această decizie. În ședința coordonatorilor uh, s-a convenit lista vorbitorilor și anume reprezentanții ai Comisiei de la Veneția, Consiliul Europei, Comisia pentru Democrație prin Drept, 113, a 113-a sesiune a avut loc în 8 noiembrie, mm, uh, a 118-a reuniune a acestei comisii și din cauza agendei încărcate reprezentantul său nu va putea uh, participa la ședința de astăzi și ședința se difuzează și pe postul național de televiziune maghiar. Începem audierea, avem două ore la dispoziție și după cum știți este o audiere extrem de importantă și de sensibilă, așa că va trebui să ne organizăm din punctul de vedere al timpului cât se poate de strict, Vă rog, și spun asta tuturor vorbitorilor, să fie atenți la cât de mult uh, își lungesc uh, discursurile atunci când intervin. Mai întâi dau cuvântul raportorului cu privire la dosarul acesta privind Ungaria, doamna Sargentini. 10 minute. That, that's very generous, I don't think. E un termen foarte generos, nu cred că voi avea nevoie de atâta timp, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult și le urez un călduros bun venit oaspeților noștri. Înainte de declarații, aș dori să vă prezint care este intenția acestei audieri și a exercițiului pe care îl face uh, cu ocazia acestei audieri comisia noastră. În mai anul de curent, plenul a instruit Comisia să inițieze procedura de a întocmi un, și de a întocmi un uh, pro, raport dedicat prin care să facă un apel către Consiliu să aplice articolul 7 alinatul 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană în baza regulii 83 din regulile Parlamentului. Parlamentul a procedat astfel pentru că, după cum se arată în rezoluție, consideră că actuala situație din Ungaria reprezintă un risc grav de încălcare a valorilor despre care se face vorbire în articolul 2 din tratat, ca atare uh, îndeamnă la demararea procedurii din baza articolului 7. Parlamentul spune în continuare că evoluțiile din Ungaria reflectă o deteriorare gravă a statului de drept, a democrației și a drepturilor fundamentale în ultimele luni, în ultimii ani, îmi cer scuze, printre care uh, afectarea drepturilor omului ale migranților, drepturilor uh, solicitanților de azil, restricția și obstrucționarea activității uh, organizațiilor societății civile, dreptul la uh, tratament egal, drepturile persoanelor care aparțin minorităților, printre care persoanele Roma, evrei, uh, LGBTI, independența justiției și altor instituții, uh, numeroase acuzații de conflicte de interese și corupție, afectarea libertății de exprimare, toate acestea împreună reprezentând afectarea statului de drept. Se consideră că Ungaria este și o modalitate prin care capacitatea de uh, reacție pentru apărarea valorilor proprii de către Uniunea Europeană este testată. Și, alte, și în alte state membre se înregistrează uh, Um, semne similare de subminare a statului de drept. Parlamentul stipulează că este important dialogul și că trebuie încheiată activitatea în acest uh, dosar într-un mod uh, uh, imparțial și bazat pe cooperare. De asemenea, ne inspirăm dintr-o comunicare a, comi comun a Comisiei uh, pe baza articolului 7 din tratat, care vizează respectarea și promovarea valorilor pe care se bazează Uniunea Europeană. În această comunicare, Comisia Europeană afirmă că domeniul de aplicare al articolului 7 nu este strict uh, delimitat de dreptul european. Uniunea Europeană poate să acționeze nu numai în caz de încălcare a drepturilor uh, într-un domeniu anume, ci și în situația în care sunt încălcate drepturile acolo, în domenii care revin suveranității statului membru. Articolul 7 astfel oferă Uniunii posibilitatea de a acționa într-un mod foarte diferit de simpla sa capacitate de a acționa de regulă uh, pentru respectarea valorilor fundamentale la aplicarea dreptului european de către statele membre. De unde și comunicarea Comisiei din 2003, care reprezintă baza pentru colectarea de informații și redactarea raportului. Această audiere se înscrie în exercițiul de colectare de informații, de aceea ne vom asigura că informațiile care vor fi astăzi aflate vor fi cuprinse în raportul pe care îl vom întocmi și uh, al cărui prim proiect va fi publicat în luna martie anului viitor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Sargentini, care, ați fost, uh, care sunteți raportor pe acest dosar și acum îi dau cuvântul domnului uh, ministru pentru afaceri externe și comerț din Ungaria. Aveți cam 10 minute. Vă rog, domnule ministru. Domnule președinte, Doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc mai întâi pentru această invitație și pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a participa la această discuție împreună cu dumneavoastră și de a vă informa în legătură cu poziția guvernului maghiar. Ne onorează atenția pe care o acordați în permanență Ungariei și evoluției uh, situației din țara noastră și îmi face plăcere să pot participa la uh, această dezbatere pentru că noi uh, ungurii salutăm uh, dialogul care reprezintă baza democrației. Nu fugim niciodată de uh, Uh, dialog și nici chiar de confruntări uh, verbale. Aceasta reprezintă de-al o valoare fundamentală a Uniunii Europene, de căreia ne-am alăturat și noi, și anume că se poate discuta într-un cadru democratic și problemele se pot soluționa astfel. În Uniunea Valorilor, fiecare are dreptul de a-și reprezenta propria poziție și de a-și apăra propria poziție și cred că ar fi o practică total nedemocratică și potrivnică valorilor fundamentale ale Uniunii Europene să se dezbată despre drepturile unei națiuni de a-și reprezenta, prezenta și reprezenta propria poziție. Doamnelor și domnilor, Ați urmărit și monitorizat cu atenție în permanență ceea ce se întâmplă în Ungaria. În aceeași măsură și noi, în Ungaria, am urmărit cu atenție, îndeaproape, activitatea acestei onorate comisii. Și este limpede că pe majoritatea subiectelor din această problemă Punctele de noastre de vedere sunt foarte îndepărtate unele de altele. Noi susținem mândria națională, abordarea, avem o abordare proprie în legătură cu religia, uh, cu drepturile naționale și cu uh, problemele de securitate. Așadar, domnule președinte, deja știu că nu o să vă placă foarte mult ceea ce voi spune, însă vă pot asigura că nici ungurilor nu le place întotdeauna ceea ce spuneți dumneavoastră aici sau modul în care ne atacați țara. Fiindcă atunci când, doamnelor și domnilor, ne atacați nouă țara, ne obligați să transformăm o problemă într-o soluție am uh, făcut în ultimii ani tot ce am putut pentru ca Uniunea Europeană să-și redobândească măcar o parte din competitivitate. În 2010, când am preluat puterea, Ungaria se afla într-o situație economică mai proastă decât a Greciei. eram ținuți în viață cu, de, de femei, aveam un, un șomaj foarte ridicat, o datorie publică foarte mare. Apoi însă, guvernul țării noastre a demarat o nouă politică economică, care a fost criticată de practic toată lumea, dar care a dus la reechilibrarea bugetului. Ungurii și-au unit puterile și s-a văzut că în felul acesta putem depăși dificultățile. Ne-am plătit datoriile, avem mai mulți uh, cu 750 de oameni care lucrează în momentul de față. Am început, uh, am, am permis oamenilor să demareze, să, să înceapă activitatea în, în cariere noi și avem un șomaj mai scăzut ca oricând. Nouă ne place, doamnelor și domnilor, în Ungaria să vorbim pe șleau, direct și sincer. Și credem că onestitatea dialogului trebuie să prevaleze în fața oricărei corectitudini politice. De aceea cred că se cuvine să fim franci, deschiși, să vorbim pe față unii cu alții trebuie înțeles că avem probleme majore de discutat. Probleme care țin poate chiar de soarta Europei. Noi, ungurii, avem o înțelegere foarte diferită a ceea ce înseamnă fenomenul migrației ilegale și impactul său asupra vieții noastre decât arată prin opiniile exprimate comisia aceasta. Noi nu suntem de acord cu alocarea obligatorie a cotelor de migranți ilegali. Considerăm că aceasta reprezintă o amenințare gravă la adresa Europei, ceea ce și arată uh, evoluțiile din ultima vreme. Sunt milioane de uh, migranți ilegali care vin în Europa, care uh, încalcă orice fel de regulă, orice fel de mm, lege, se opun modului nostru de viață. Uh, au avut loc 37 de atacuri teroriste în Europa în ultimii ani, cu foarte multe persoane care au fost ucise sau rănite în urma acestor atentate. Europa a devenit, a devenit un centru uh, supus uh, uneia dintre cele mai mari amenințări teroriste din istoria sa. Noi, ungurii, considerăm deci că migrația ilegală trebuie oprită, trebuie apărate frontierele Uniunii Europene, pentru că Ungaria consideră că în Europa trebuie întărită securitatea și readusă, restaurată securitatea. Noi ne-am asumat acest efort, am cheltuit peste 8,5 milioane de euro pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii, mai, mai exact frontierelor externe ale zonei spațiului Schengen, într-o respectare a regulilor privitoare la migrația ilegală. Mecanismul de realocare automată a migranților ilegali nu este pe placul nostru. Într-un discurs al domnului Șărăș, acesta spunea că pe viitor Uniunea Europeană va trebui să accepte cel puțin un milion de solicitanți de azil. Și că dacă nu se va crea un uh, sistem pentru primirea migranților, Europa se va prăbuși. Această declarație cred că se mm, leagă foarte strâns de poziția exprimată de comisia dumneavoastră, lucru periculos pentru că puteți convinge prin atitudinea pe care o aveți, foarte mulți oameni să uh, pornească la drum spre Uniunea Europeană pentru că i-am primit cu brațele deschise. De asemenea, încălcat suveranitatea statelor membre. Noi, ungurii, insistăm însă că aceste decizii ne revin nouă și doar nouă statelor membre. Și această convingere este confirmată și de reglementările Uniunii Europene, care arată că această problemă ține de competența statelor membre. Noi, ungurii, îi întrebăm uneori pe, ce, pe cetățenii noștri de ce părere au despre aceste chestiuni. Și ne e greu să înțelegem că membrii aleși de cetățeni ai Parlamentului European pot să critice guvernul pentru simplu motiv că organizează consultări cu cetățenii cu, cu privire la subiecte care au un impact direct asupra vieților atâta vreme cât guvernele se presupune că reprezintă voința populară, voința cetățenilor. Sigur că este cazul să ceri părerea cetățenilor tăi cu privire la probleme atât de importante cum este migrația ilegală, nu știu câți dintre dumneavoastră vin din țări în care cetățenii chiar sunt consultați în legătură cu problemele majore care îi privesc. Și dacă vă, vă puteți baza pe uh, părerea cetățenilor dumneavoastră atunci când vorbiți despre subiectul migrației ilegale. În cadrul consultărilor naționale am consultat peste 2 milioane de cetățeni și foarte mulți dintre aceștia au spus nu migrației ilegale și nu realocării automate, cotelor automate de alocare între statele membre a migranților ilegali. Guvernul nostru este în funcție pentru a reprezenta voința cetățenilor și pentru a o promova, de aceea vom continua să luptăm pentru cetățenii noștri și pentru siguranța și securitatea Ungariei și a ungurilor. Credeți-mă, doamnelor și domnilor europarlamentari că vom face absolut tot ce ne stă în putință pentru a ne opune oricărei decizii care va fi sau ar fi potrivnică Ungariei. Așa vom face, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa la acest dialog. Vom continua să dialogăm și ne bucură că există această șansă de a dialoga guvernul maghiar va sta întotdeauna în apărarea poziției maghiarilor, poziției Ungariei și este foarte bine că putem discuta despre probleme care până la urmă reflectă organizarea noastră democratică. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. And our next speaker is... Vă mulțumesc. Urmează doamna Pardavi Eh, copreședinte a Comitetului Helsinki um, din Ungaria. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, domnule ministru, stimați membri ai Parlamentului European și ai publicului. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a veni și să vă, de a mă adresa dumneavoastră. Este o onoare ca reprezentant al unui grup al, de, pentru drepturile omului din Ungaria, înființat în 1989 apărăm drepturile omului în Ungaria. Comitetul Helsinki pune accentul pe uh, protecția refugiaților, pe protecția drepturilor omului în, în detenție, pe statul de drept. Și acest an am fost uh, nominalizați da, premiul Václav Havel al Consiliului Europei și am primit uh, un premiu prestigios pentru drepturile omului. Suntem aici datorită muncii noastre și este greu acum mi-este greu să mă refer la comentariile domnului ministru, o voi face mai târziu astăzi, pentru că voi pune accentul pe probleme care până acum nu au fost uh, rostite, valori comune care nu au fost exprimate în contribuția anterioară, și anume drepturile omului și statel, statul de drept. Acestea sunt valori comune din articolul 2 al Tratatului pentru Uniunea Europeană, care exprimă valori comune care sunt atât uh, piloni cât și uh, forțe care duc înainte integrarea și Uniunea Europeană. Cu toate acestea, în Ungaria am văzut că în ultimii ani guvernul maghiar a uh, încercat să slăbească sistemul de echilibru între puteri și uh, drepturile omului. Aceste valori sunt amenințate și nerespectate. Într-o care în care instituțiile au fost desfințate sau slăbite, o uh, presă liberă și o societate civilă uh, vocală sunt esențiale pentru a contrabalanța puterea excesivă participarea publică în procesele democratice și responsabilizarea guvernului nu poate să fie asigurată fără o presă liberă și pluralistă și fără o societate civilă mm, care să se poată exprima. Societatea civilă are mai multe roluri, însă în special pentru a uh, spune adevărul puterii. Ca organizație pentru drepturile omului, noi protejăm persoane și societatea în totalitatea sa împotriva abuzurilor puterii împotriva valorilor comune stabilite în articolul 2, motivul pentru care ne aflăm aici. Când aud că guvernul maghiar uh, ar aduce argumentul că uh, vorbește despre această discuție decât uh, o tactică politică, lucru care a apărut în presa maghiară sau um, ca o ingerință în afacerile interne ale statului, de uh, implicare în competențele statelor membre. Mi se pare că guvernul maghiar uh, contestă uh, valorile noastre comune europene. Însă rolul societății civile este să încurajeze institu- instituțiile europene, guvernele și, al- și pe alții să acționeze în interesul susținerii valorilor noastre comune. Spațiul pentru exprimarea unor uh, Eh, opinii critice eh, s-a limitat foarte mult, în special în ultimul an. Acest lucru, bineînțeles, se referă la, și la o campanie foarte agresivă de propagandă împotriva societății civile, care, împotriva societății civile începută în 2013 pentru a intimida organizațiile de societate civilă. Organizațiile care încearcă să tragă guvernul la răspundere în legătură cu obligațiile sale, în legătură cu drepturile omului, protecția mediului, democrație și statul de drept. Vă amintiți Uh, seria de anchete nejustificate și chiar un raid polițienesc din septembrie 2014 împotriva ONG-urilor care au primit uh, fonduri de la, uh, din granturi din Norvegia și economică Europe, sau IEA. Acest lucru pune presiune asupra societății civile și uh, au existat și declarații nefondate ale membrilor guvernului și ale partidului de guvernare Fides uh, și uh, relatări uh, neechilibrate din partea uh, presei aliniate guvernului. Și în anii anteriori și și în acest an au, an, și, și în acest an au, s-a făcut o campanie cu afișe împotriva Bruxellesului, împotriva uh, instituțiilor europene sau o consultare, uh, o așa zisă consultare în legătură cu un, o conspirație împotriva Ungariei este vorba de un atac împotriva persoanelor și grupurilor care își exprimă viziuni diferite de cea a guvernului maghiar. Nu așa se respectă valorile comune într-o democrație europeană. Raportorul ONU special pentru uh, Uh, situația drepturilor omului, a venit în Ungaria și a publicat un raport în martie anul uh, curent în care și-a exprimat preocuparea în legătură cu uh, stigmatizarea continuă a apărătorilor drepturilor omului în Ungaria, în legătură cu efectul um, extrem de îngrijorător al acestui limbaj inflamator împotriva societății civile. În rezoluția sa principală, uh, Parlamentul maghiar a, solicitat guvernului maghiar să retragă atunci uh, legea propusă în legătură cu uh, finanțarea transparentă a organizațiilor. Cu toate acestea, în 13 iunie, Parlamentul maghiar a adoptat acest proiect de lege, această lege anti-ONG, după cum a fost uh, numită, și pentru că s-a acordat atât de multă atenție acestui subiect, nu doar în Ungaria, cât și global. Eh, conform acestei legi, orice organizație a societății civile care primește mai multe în jur de 23.000 de euro din finanțări externe trebuie să se înregistreze ca o organizație agent străin. Eh, finanțarea poate să vină de la Comisia Europeană, de la ONU, de la persoane de etnie maghiară care locuiesc în afara țării sau uh, cetățeni care decid să susțină um, aceste ONG-uri în uh, uh, și această etichetă finanțată din străinătate trebuie să apară pe orice publicație, pe orice site al acestor ONG-uri. Altfel, organizația poate să fie desfințată prin ordin judiciar. Comisia de la Veneția și-a emis avizul final cu o săptămână după adoptarea acestei legi și a spus că această lege nu poate să fie utilizată pentru a stigmatiza ONG-urile care trebuie să poată să-și continue activitățile și că această lege consider, constă o ingerință în ceea ce privește libertatea de exprimare și în iulie 2016 Comisia Europeană a lansat o procedură de încălcare a uh, prevederilor tratatului în legătură cu această legislație anti-ONG-uri. Astăzi, multe ONG-uri maghiare și-au exprimat în public uh, uh, părerea că această lege este complet nenecesară într-o societate democratică, este stigmatizatoare și dăunătoare pentru că societatea civilă este deja transparentă conform legislației maghiare. Este stigmatizantă pentru că implică că aceste societăți care lucrează în beneficiul societății maghiare prin fonduri pe care pot să le primească din afară ar putea reprezenta un pericol pentru țară și este dăunătoare pentru că uh, subminează încrederea și uh, chestionează libertatea de exprimare avem motive să ne temem că această nouă legislație nu va fi sfârșitul campaniei deja de șapte ani a guvernului împotriva societății civile. Din contră, este doar un nou pas într-un proces de lungă durată și este bazată, uh, este copiată pe, pe uh, ceea ce s-a întâmplat în Rusia. Această lege anti-ONG-uri este uh, Uh, inspirată în mare parte din, de legea din Rusia echivalentă în legătură cu ONG-urile. În multe cazuri, ONG-uri care au o muncă foarte importantă au trebuit să se închidă în Rusia. Uh, și există și alte aspecte care sunt asemănătoare cu ce se întâmplă în Rusia. Campanii de denigrare împotriva ONG-urilor, inclusiv ONG-ul pentru care lucrez eu. Uh, este uh, profund îngrijorător. În ultima vreme, guvernul uh, a început să facă referire la riscurile de, la securitatea națională. În noiembrie, guvernul și primul ministru a spus că a uh, dat ordin Agenției de Informații Secrete să, să mm, ancheteze legăturile așa zisei rețele Șoroș cu Bruxelles, cu Parlamentul și Comisia Europeană. Mă întristează foarte mult că în loc de, de a uh, susține toleranța, guvernul maghiar uh, susține intoleranța cu banii contribuabilului. Există aceste afișe împotriva Bruxellesului pe care sigur le-ați văzut Uh, aceste campanii uh, extrem de costisitoare de așa zisă consultare a publicului uh, duc intoleranța la nivel foarte înalt, se susțin, se duce o campanie de teamă împotriva imigranților, în special a musulmanilor, în mici comunități Uh, anumiți, uh, anumiți cetățeni au împiedicat uh, anumiți refugiați să își petreacă vacanța în localitatea respectivă și li s-au anumite administrații locale au cerut, au introdus prezentarea unui carnet de vaccinare politi- politicienii și guvernele trebuie să dea un exemplu, însă guvernul maghiar stabilește un exemplu foarte îngrijorător în ceea ce privește drepturile omului și protecția drepturilor omului. Țara mea a devenit un exemplu uh, larg citat de stat iliberal în inima Uniunii Europene. Și acest exemplu este urmat în uh, alte statele Uniunii, în, în Polonia, dar nu doar acolo. În ultimii ani, eh, Comisia a lansat proceduri de încălcare a prevederilor tratatului pentru o serie de încălcări ale drepturilor omului, însă aceste măsuri de infringement nu pot să eh, remedieze încălcările sistemice ale drepturilor omului. Nu am reușit să mă refer la foarte multe din aceste probleme, însă sunt eh, foarte bine documentate. Vă atrag atenția la uh, Uh, instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a remedia aceste probleme înainte să fie prea târziu. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Ascultăm acum pe domnul profesor Gabor Poliac de la Universitatea din Peș. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, stimați membri ai Parlamentului European, am fost invitat aici să uh, vorbesc despre situația mass media din Ungaria, a, a presei din Ungaria. Eu am o părere diferită în legătură cu situația discuției și calității discuției cu poporul maghiar decât ați auzit din partea domnului ministru, însă veți vedea care sunt argumentele mele. Deseori sunt întrebat dacă există libertatea presei în Ungaria în momentul de, de fază. Eu spun că mai există anumite presă liberă, dar nu avem o libertate a presei. Aceasta este în special libertatea presei este o stare în care fiecare jurnalist poate să fie ascultat și fiecare membru al publicului are drept egal de acces la informații diverse. Fides vrea să își legitimizeze practicile media uh, spunând că vrea să creeze o, un echilibru în presă. Cu alte, cu alte cuvinte, vrea să consolideze poziția presei pro-guvern uh, împotriva predominanței, predominanței uh, percepute a uh, presei de stânga antiguvernamentale în scopul declarat de a îmbogăți discursul public. Însă, realitatea este foarte diferită. Aceast, acest echilibru se realizează prin uh, acces nelimitat la uh, finanțele statului al anumitor actori și în același timp se restrânge spațiul economic și financiar al altor actori. Acestea sunt un, bazele unei politici media care vede sistemul de uh, presă ca o, un instrument al comunicării politice. Orice critică este văzută ca un atac și nu se reacționează cu argumente, ci prin stigmatizarea criticului, prin uh, numirea criticului agent străin. Este o politică de media care crede în certitudini în care nu pot să fie chestionate și nu în dis- dis- dialog. Au avut loc schimbări foarte rapide după 2010. Criza economică din 2008 a slăbit uh, piața mm, publicitară din Ungaria și nu a mai fost uh, profitabilă pentru investitorii uh, occidentali. Corporațiile care și-au vândut participările pe piața maghiară, ProSieben, Sat1, Deutsche Telekom, au fost uh, înlocuiți de oameni de afaceri cu uh, legături apropiate de Fides, uh, cum ar fi Andru Voina, domnul Mesaroș, un prieten al prim-ministrului și primar al statului de naștere al domnului Orban. Dați-mi voie să menționez câteva fapte, adevărul în legătură cu sistemul mass media maghiar. Exemplele fac parte dintr-un mozaic mai larg uh, al cenzurii soft. În sine, nu sunt suficiente pentru a ilumina procesul complex prin care Fides încearcă să preia controlul de plin al sistemului de presă de la uh, televiziunea mm, națională până la uh, posturile de radio locale și la ziare aceste transformări în sistemul de presă Uh, rezultă din uh, intervenții politice sistematice. Primul exemplu, un, uh, unul dintre canalele um, de televiziune principale, TV2, este deținut de Andrew Voina. Acesta deține și o serie de publicații. În 2014, Voina nu avea prezență pe presa maghiară. TV2 este Uh, canalul care primește cea mai multă publicitate de la stat și are cea mai mm, mare acoperire. Uh, competitorul său, RTL Club, are ratinguri mai mare, dar statul uh, mm, cheltuiește de 20 de ori mai mult pentru publicitate pe canalul domnului Voina. În 2016, un austri- investitor austriac a închis ziarul cel mai influent, uh, cotidianul cel mai influent, uh, Sobotciac. Acesta a fost închis fără niciun avertisment prealabil. Două săptămâni ulterior, uh, agenția de publicare Nepsovocek, MediaWorks, a fost vândută unei alte companii și câteva luni mai târziu, în martie 2017, domnul Mesaroș, prietenul domnului um, Orban, a preluat controlul acestei companii. Deci Mesaroș a preluat controlul a 12 cotidiene regionale și câteva posturi de radio locale. Mesaroș a fost finanțat cu 330 de milioane de euro uh, și nu fusese prezent în, pe piața media din Ungaria înainte de 2014. Hidur, pro-guvern primește 90% din veniturile sale din publicitate de la stat. Niciun fel de date nu sunt disponibile în legătură cu cât de uh, mul- multe persoane citesc acest, acest cotidian. Compania uh, care îl publică, care este controlată de Mesa uh, Eh, primește jumătate din venitul său de la publicitate de stat. Nu se ține cont de eh, audiența ehm, pe care o au aceste publicații. Deci, eh, este vorba de o, un ajutor de stat uh, ilicit. Și, bineînțeles, aceste intervenții ale statului uh, distorsionează pie- piața și încalcă libertatea media. Din uh, interviuri cu jurnaliștii uh, la începutul anului 2017, uh, presa legată de Fides susține aproape uniform interesele guvernului. Atacă persoanele, partidele și grupurile care nu sunt plăcute guvernului. Uh, organizațiile media din sectorul pro-guvernamental se coordonează între ele și schimbă informații în legătură cu munca lor. Transformarea pieței media n-ar fi fost posibilă fără decizi, deciziile subiective luate în Consiliul Media. Acest organism a fost creat uh, printr-o lege controversată din 2010 și acolo sunt membrii numiți de către Fides. În deciziile de acolo cu privire la distribuirea frecvențelor radio și autorizarea uh, contopirilor, Mereu au fost preferați antreprenorii cu legături strânse cu partidul de la guvernare și astfel de câteva ori au fost trecute cu vederea chiar legile în vigoare. A fost și un proces de revizuire a directivei cu privire la serviciilor uh, um, audiovizuale. Independența a putut, ar fi putut fi definită nu doar ca o cerință formală. Directiva trebuia să prevadă instrumente pentru monitorizarea deciziilor luate de către organismele de reglementare. În sistemele media europene, mijloacele publice sunt garanții fundamentale pentru diversitatea informației și totuși este mereu ușor să transforme aceste instituții și servicii în niște instituții care servesc unor interese politice. Și e vorba și de finanțare care nu este legată de serviciul public, care nu este transparentă, care nu face obiectul unei supravegheri uh, independente. Aici mereu apare riscul subiectivității în regim politic și apar și distorsiuni economice pe întreaga piață media. Prin urmare, e încălcată și regula europeană cu privire la ajutorul de stat. statul maghiar trebuie să respecte regulile în vigoare, iar Comisia Europeană are instrumentele și competența de a acționa uh, împotriva acestei situații. Făcând asta, cu siguranță ar limita uh, acțiunile de propagandă, cea mai mare propagandă de până acum uh, de către uh, comisă de acest guvern. Uh, este un guvern autoritar care subminează piloni importanți ai statului de drept, care acaparează sectoare economice importante și încearcă să elimine orice formă de autonomie. Dezbaterea europeană cu privire la situația media din Ungaria e de ani de zile și asta arată cum un guvern autoritar poate să navigheze pe scena politică europeană. Pentru a avea o Europa mai puternică, avem uh, nevoie de mesaje foarte clare. Mulțumesc! Thank you. And now we give the floor to... Mulțumesc! Și acum dau cuvântul ultimului vorbitor, domnul Micloș Șantu, director al Centrului pentru Drepturile Fundamentale, între 10 și 12 minute. Volt vendégek, hölgyeim és uraim, tisztelt EP képviselő urak, Mulțumesc foarte mult, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. Doresc să vă mulțumesc pentru această oportunitate și pentru invitație. Sunt director al unui centru de analiză a politicilor publice și aș dori să mă refer la fapte politice și de strategie și poate, nu știu, să vă ofer uh, o sugestie de abordare nouă. În orice caz, mă bucur foarte tare faptul că pot lua parte la această dezbatere. Aș vrea să revenim un pic uh, la începuturi, în 2010, la alegerile generale din 2010. Uh, Ele au avut loc în baza fostei legi electorale, care prevedea un sistem mixt, similar cu cel de acum. Coaliția dintre Fides și KDMP a obținut o majoritate cu, de două treimi, o victorie cu două treimi. Iar în al doilea tur de scrutin, oamenii au știut ce votează. Au știut că dacă votează candidați independenți, uh, Victor Orban nu va avea o majoritate absolută, ci o majoritate cu două treimi. se spune că o majoritate de două treimi îți oferă dreptul de a amenda Constituția și legile fundamentale. De ce spun asta? Fiindcă majoritatea legilor în dezbatere aici se referă la un proces inițiat în 2010-2011. Noul Parlament a amendat Constituția, sau mă rog, a adoptat o nouă Constituție, o nouă legislație media, a reformat legislația electorală, uh, legi din domeniul justiției și lista poate continua. Ideea e că toate aceste decizii s-au luat uh, în ciuda criticilor aspre exprimate atât în plan intern cât și în plan internațional. În plan intern, uh, referindu-mă uh, la opoziție, evident. Poate fi cumva o iluzie optică faptul că Ungaria a apărut în centrul atenției din cauza acestor încălcări, dar săptămâna trecută mă uitam la statistici cu privire la procedurile de încălcare a obligațiilor și în ultimii 10 ani Ungaria n-a fost nici în top și nici codașă în ceea ce privește procedurile de încălcare deschise și în derulare. Ultimele statistici din 2016 spun că sunt 1570 de proceduri de încălcare în Uniunea Europeană și 57 uh, sunt pentru Ungaria, iar Ungaria este astfel pe locul 16. 3,6% din toate procedurile de încălcare sunt împotriva Ungariei. Sunt dispute uh, între legile interne și legile europene, dar nu este nici mai rău, nici mai uh, neobișnuit decât pentru Germania și Spania, care de obicei sunt în capul uh, acestei liste. Deci, de ce această dezbatere? În mod evident, aceste proceduri politice și criticile la adresa Ungariei, precum și uh, procedurile de infringement, se bazează pe următoarele elemente. E o întrebare fundamentală și ea sună în felul următor. Parlamentul maghiar și guvernul maghiar au luat aceste decizii, dar aveau dreptul să ia aceste decizii, fiindcă e clar că o, e o parte interesată care spune că sunt competențe europene, sunt competen- e și că e de competența instituțiilor europene de a monitoriza și de a lua aceste dezbateri. Nu e o dezbatere despre uh, democrație sau despre statul de drept, e vorba despre suveranitate, suveranitate națională. Jogi, illetve húsba vágó politikai kérdések, döntések ügyében nincs tisztázva. Politicile juridice și chestiunile sociale Aici uh, nu mai este foarte clar, din punct de vedere politic sau juridic, ce ține exclusiv de competența statului membru și ce înseamnă competență europeană. Nu vorbim despre o dezbatere între guverne, parlamente și Bruxelles. E vorba și de faptul că sunt implicate și curțile constituționale din statele membre. Ce se întâmplă dacă uh, apar uh, Uh, probleme între Curtea Constituțională și legislația europeană. Sigur, CEJ uh, din Luxemburg spune că e de competența celor de la Luxemburg să uh, facă o analiză. Dar sunt mai multe curți constituționale din statele membre care nu consideră asta. Sunt de o părere contrară. De ce Uniunea Europeană a uitat să definească precis aceste competențe cu multe suprapuneri. De ce nu s-a făcut asta? Eu, unul, cred că Uniunea Europeană uh, mai de mult a început ca o formă de cooperare economică. Au fost niște ani ai unui boom economic, timp în care toate aceste reguli s-au referit la libera circulație a muncii și a capitalului. Multe dintre aceste reguli au fost armonizate, apărând în legislația secundară europeană. Tot ceea ce s-a întâmplat în acești ani ai boomului economic a fost relevant. Európai tagállamok alkottak, ott az ilyen típusú szuverenitás. A fost creat un cadru uh, de către statele europene occidentale. Și dezbaterea despre suveranitate n-a fost niciodată o reală problemă. Dar în ultimii 15 ani, cam așa, au apărut din ce în ce mai multe provocări. S-au alăturat Uniunii Europene fostele state comuniste care au din punct de vedere juridic și politic, o altă cultură și o uh, opinie diferită asupra suveranității. Gândiți-vă un pic. E vorba de o țară care și-a redobândit independența în 1989. În mod clar, suveranitatea și competențele naționale înseamnă ceva complet diferit față de ce înseamnă pentru o țară care n-a trecut prin comunism jumătate de secol. Uh, Sigur, a apărut și criza economică și financiară. Iar rolul și ponderea geopolitică a Uniunii Europene s-au diminuat. Întregile proceduri constituționale europene și acum e și, și valul de imigrație, toate acestea au complicat lucrurile. au complicat ceea ce s-a obținut în timpul boomului economic, bunăstarea, prosperitatea. Întotdeauna a existat această dezbatere cu privire competenței naționale și suveranitate, nu neapărat cu atâta proeminență, dar dintr-o dată, iată, suveranitatea, competența exclusivă națională au revenit pe ordinea de zi. Adesea Bruxelles nu oferă soluții bune, așa că statele membre s-au gândit că o să-și rezolve singure chiar uh, probleme naționale și chiar și problemele europene, mai bine singure. Deci, uh, de aici pornește întreaga dezbatere, de fapt. Sunt niște decizii importante luate la nivelul statelor uh, membre. În general e vorba de politici publice cu impact asupra societății în ansamblul ei. Poate un Parlament Național să ia o asemenea decizie? Are competența? Sau mai degrabă e o competență națională? Când discutăm despre suveranitate, trebuie să răspundem la următoarea întrebare. În spatele acestor uh, diferențe cu privire la definirea suveranității, mai sunt și mentalități diferite. Cum percepem lumea din jurul nostru? În ianuarie 2016, Parlamentul European a dat un aviz și citez Tratatele fondatoare nu oferă o definiție clară asupra principiilor fundamentale și nu definesc clar unde se termină suveranitatea națională sau cum ar trebui valorile europene să respecte identitatea na- națională sau invers. Uh, adesea sunt niște concepte care se bat cap în cap. O parte vine și spune că e vorba de o societate multiculturală bazată pe neutralitate. E vorba de o Uniune Europeană egalitară. Se spune că de asta avem nevoie. La pol opus se spune că avem nevoie de o Uniune Europeană care să respecte suveranitatea statelor membre cu competențele naționale. O Europa a națiunilor sau uh, state naționale. Acestea sunt cele două principii care se bat cap în cap. De aici vin toate problemele noastre. De la această dihotomie. Evident, putem să discutăm și pe termen juridic, Mă uit la rezoluția Parlamentului European acum. E vorba de amenințare la arhiva Lucaci. Da, aceasta este o amenințare la statul de drept. Dar să nu ne păcălim singuri. Trebuie să vorbim despre valori europene și trebuie să spunem ce înseamnă când zicem stat de drept, când zicem drepturile omului. Să fim mai onești ar fi o dezbatere publică la care chiar aș vrea să particip. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum direct la discuția cu membrii și uh, încep cu coordonatorii. Vă rog frumos să țineți cont că mi s-a spus cine locuiește pe cine, totul a fost aranjat de dinainte, iar timpul este strict, două minute și atât. Pe unii, uh, unora le voi, termina, le voi întrerupe microfonul, fiindcă vom termina la 10.40 fix. Vă rog să nu fiți dezamăgiți dacă nu vă apucați rândul, de aceea voi fi foarte strict cu timpul. Începem cu PPE-ul, doamna Holmeier. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule ministru, mai întâi vă mulțumesc Mulțumesc pentru faptul că guvernul maghiar este reprezentat și mereu vine în fața noastră ca să dea socoteală, chiar dacă e greu, vă um, delimitează de cei care nici măcar nu vin. Sau sunt cei care au venit la Comisia Panama, de exemplu, dar pur și simplu au refuzat să dea răspunsuri. Respect faptul că sunteți aici, respect faptul că în, în raport cu Uh, procedura de infringement, ați acceptat Comisia de la Veneția, asta prin comparație cu Polonia. Dar ca să fiu și eu sinceră, nu înțeleg uh, de ce e susținută Polonia să nu facă asta, să nu se confrunte cu Comisia de la Veneția. E o variație mai bună ceea ce faceți dumneavoastră. Și tocmai de aceea M-aș bucura să fiți de partea noastră când reapare problema Poloniei. Și Polonia trebuie să se supună unui proces ofensiv și să uh, parvină în fața uh, Convenției de la Veneția. A ajuns uh, creșterea economică și la o pătură socială care n-a profitat de ea mai de mult. Asta rezultă clar din cifre și statistici. Salariile, mai ales la nivelul IMM-urilor, au crescut uh, cu aproape 14%, ceea ce este neobișnuit și ceea ce uh, arată o evoluție socială pozitivă, după cum uh, constată și anumite organizații internaționale de rating. Ele fac măsurătorile și au făcut o evaluare pozitivă. Dar unde văd eu probleme, apare tratamentul nediferențiat la capitolul migrație ilegală și migrație din cauza terorism și terorism. Uh, deci, sinceră să fiu, uh, e o, o poziție unilaterală, pentru că, știți, teroriștii utilizează foarte multe căi uh, de transport. Vin cu valul de migrație dacă vor, dar vin și cu avionul, vin și cu autobuzul, vin cum, le, cum, cum își doresc și cum pot. Și faptul că faceți această ă, trimitere la teroriști mereu, îi bagă în aceeași oală pe migranții onești cu teroriștii. Ă, creați impresia că automat orice migrant este terorist. V-aș ruga insistent să schimbați puțin ă, acest mesaj, să nu mai permiteți așa ceva în Ungaria. Îmi pare rău, trebuie să respectăm două minute. Aș, mai vrut, aș mai fi vrut să spun și altceva, spune vorbitoarea. Îmi pare rău. Uh, vorbitorii trebuie să fie foarte disciplinați. Două minute și atât. Domnul Niedermüller de la SND. Dacă îmi permiteți o scurtă întrebare. Pe 27 octombrie, la postul național de radio, primul ministru a anunțat că organizațiile finanțate de Sheresh vor trebui să fie urmărite de instituțiile de securitate de stat prin mijloace specifice. E vorba de instituțiile de uh, informații, de intelligence, prin uh, interceptări și așa mai departe. Ce înseamnă acest lucru? Cumva că opoziția politică nu este considerată o instituție democratică, ci este considerată un dușman, un agent străin care, e, care amenință securitatea națională? Apoi, un al doilea lucru. Într-o conferință de presă, aici la Bruxelles, primul ministru a arătat că că ce se întâmplă la, în Uniunea Europeană îi reamintește de o vânătoare de vrăjitoare și de procesele din timpul epocii comuniste. Mulțumesc și acum pentru ECR, doamna Stevens. pe care o înlocuiește domnul Giurec. Vă rog za Państwa obecność wśród nas, Państwa podzielonych. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc domnului ministru pentru prezență și pentru că a venit să ne expună punctul său de vedere. Iată o dovadă de pluralism de opinii în uh, Ungaria și a dovadă faptului că există dezbatere în țara dumneavoastră. Dar aș dori să ne spună, domnul ministru, care este motivul pentru reforma pe care au întreprins-o. Desigur, e vorba de reformele economice, dar e vorba și de o reformare a acordării, a sistemului de acordare a cetățeniei și de o reformare a domeniului presei. Am vrea să știm care este punctul de vedere al guvernului. Și o întrebare succintă pentru doamna Pardavi. Se vorbește de comitetul de la Helsinki. Ce lipsește ca să existe libertate potrivit comitetului de la Helsinki? ONG-urile. Mă refer punctual la ONG-ul pe care îl reprezentați dumneavoastră. Ce anume considerați că lipsește? Apoi, Ce părere aveți în legătură cu politica din timpul guvernului socialist, politica referitoare la întreprinderile de stat și această întrebare e adresată domnului Poliac. Și un, uh, o întrebare pentru domnul Șanto. ONG-urile din Ungaria au puncte de vedere diferite se poate spune că toate ONG-urile din Ungaria critică guvernul? Poate că există și ONG-uri care nu sunt de acord cu opiniile exprimate mai, mai devreme. Și un lucru pe care aș dori să-l spun și ca urmare a intervenției doamnei Holmeier. Domnul președinte a intervenit pentru a pune capăt intervenției uh, vorbitorului. Îmi cer scuze, trebuie să mm, uh, vă respectați termenul de două minute. Nimeni nu depășește două minute. Îmi pare foarte rău, ați adresat întrebarea. Domnul Michel, acum din partea al de două minute. De șapte ani deja am identificat derivele, derapajele autorităților dumneavoastră care contravin tratatelor și criteriilor de aderare la care ați subscris liber, din câte știu eu. Schimbul acesta de opinii cu autoritățile și instituțiile europene au dat naștere la uh, acuzații din partea dumneavoastră care nu fac altceva decât să insulte Uniunea Europeană. Și ați făcut exact același lucru. V-ați reprodus și astăzi numărul dumneavoastră cinic. V-ați exprimat uh, sentimentele nedrepte și uh, incorrecte față de Uniunea Europeană, chipurile în numele cetățenilor dumneavoastră. Uh, și ați vorbit de așa zise consultări naționale pe care le-ar organiza uh, guvernul dumneavoastră cu privire la, să spunem, planul Sărăș, cum îi spuneți dumneavoastră, nu reprezintă altceva decât o instrumentalizare în scopuri de manipulare a opiniei publice și în scopuri de propagandă a acestui instrument democratic al consultării publice. Concepția dumneavoastră despre democrație nu reflectă nici valorile europene și nici textele care fondează și definesc acest concept. Cu groază constat că concepția pe care o aveți cu privire la democrație și respectarea drepturilor omului conduce de fiecare dată la o metodă de guvernare care nu poate fi calificată decât drept tirania majorității. Noi nu vrem decât un dialog sincer și franc pentru ca politicile dumneavoastră să fie adaptate regulilor de drept pe care prin aderare uh, le-ați acceptat. Domnule președinte, vă îndemn să, să acceptați această procedură care să ducă, să ducă la readucerea în cadrul uh, corect și leg legal al situației. Domnule ministru, Sporbeați de faptul că sunteți gata să dialogați cu partenerii europeni. Sunteți gata și să se demareze aplicarea articolului 7 din tratat? Doamna Vergia, vorbind în numele GUE și ca raportor din umbră, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Consultarea populației prin intermediul unui referendum uh, poate fi un lucru bun. Eu sunt franceză și îmi pare rău că guvernul din țara noastră nu a ținut seama de rezultatele referendumului din 2005, dar asta cu condiția să existe o dezbatere reală și nu să fie instrumentalizată uh, consultarea publică. Totul depinde de modul în care se adresează întrebările, ca ele să nu fie părtinitoare și să conducă automat la anumite răspunsuri, mai ales pe teme sensibile cum este aceea a migrației și aici mă alături întru tot totul celor spuse de doamna Holmeier. Aș dori să adresez următoarea întrebare în această dezbatere. Cum explicați dumneavoastră diferența dintre numărul de, numărul de solicitări de azil depuse în Ungaria, cel mai mare în 2015 în Uniunea Europeană, și numărul foarte redus de protecții acordate, unul dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană? Cum justificați atacurile împotriva ONG-urilor care se ocupă pe teritoriul Ungariei, mai ales la frontieră de acești migranți? Campaniile care însoțesc consultările sunt foarte agresive împotriva Uniunii Europeană, pe, în, asta în timp ce Ungaria este beneficiar net într-un raport de 1 la 5 al fondurilor europene. Ce părere aveți despre solidaritatea și respectarea drepturilor și a altor state membre și cetățenilor acestora care sunt contribuabili neți vis a -vis de Ungaria? Ce înseamnă libertatea de asociere din punctul dumneavoastră? ONG-urile sunt actanți inconturnabili ai democrației. Cum încurajați dumneavoastră participarea societății civile la viața publică cu respectarea dreptului de asociere? Asocieri bune sau asocieri rele, aceasta pare să fie din ce în ce mai mult schema care o orientează în acest domeniu acțiunile guvernului ungar. Și aș dori să întreb care sunt dificultățile concrete cu care se confruntă asociațiile. O întrebare pe care o adresez reprezentanților ONG-urilor. Când mm, Ungaria a aderat la Uniunea Europeană, a aderat și la valorile fundamentale din articolul 2, criteriile de la Copenhaga care se bazează pe criterii internaționale, în special pe Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Există uh, reguli Altminteri, dacă acestea nu sunt respectate, nu trebuie pusă sub semnul întrebării uh, participarea în continuare la Uniunea Europeană? Mulțumesc pentru verzi, doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. Prima mea întrebare, domnul președinte, Prima mea întrebare se adresează reprezentantei Comitetului de la Helsinki. Ne puteți vorbi despre legea ONG-urilor și despre problema aceea legată de obligativitatea de a Uh, face publică finanțarea ONG-urilor din străinătate? Aș dori să știu mai multe despre situația aceasta. Următoarea mea întrebare se adresează domnului ministru de externe al guvernului uh, Ungariei la, în cauza Baca versus Ungaria de la CEDO, curtea a arătat că a, a răsturnat uh, verdictul dat de instanța maghiară. Ce măsuri a luat uh, guvernul ungar pentru a da curs acestei hotărâri a CEDO? Și întrebarea mea următoare se adresează domnului Șanto. Pe mine m-a nelămurit un pic uh, intervenția dumneavoastră. Ce ne spuneți dumneavoastră acum? că statele membre ar trebui să nu respecte valorile europene consfințite prin articolul 2, ci să-și asume pur și simplu riscul de a suporta sancțiuni în baza articolului 7. Sugerați cumva că valorile europene sunt relative, iar statele membre ar trebui să funcționeze în baza uh, valorilor și regulilor locale sau ne spuneți că articolul 2 din tratatul european este un articol pe care toată lumea trebuie să-l respecte. Și ultima mea întrebare, tot adresată domnului ministru de externe al guvernului ungar. Ce a motivat Ungaria să se uh, alăture Uniunii Europene dacă ține atât de mult la suveranitatea sa? Într-adevăr, există foarte multe discuții la nivel european cu privire la suveranitate, mai ales când se pune problema migrației. Mulțumesc, doamna Winberg. Mulțumesc, domnule președinte, și îi mulțumesc și domnului ministru. Vreau să spun că a fost o audiere extrem de interesantă, iar guvernul a reușit cu succes să reziste în fața dictatului Uniunii Europene și mulțumesc guvernului maghiar, guvernului ungar că a dat dovadă de rezistență. Iată, e un exemplu și un avertisment la adresa altora să nu copieze modelul nostru de multiculturalism. Așadar, Domnule ministru, domnule ministru, uh, reprezentați punctele de vedere ale cetățenilor dumneavoastră și mi-ar plăcea foarte mult să fiți ministru pentru migrație în Suedia. Uitați-vă la ce se întâmplă în țara noastră, în Suedia. Nu e vorba de fake news, sunt lucruri reale sunt uh, peste 60 de zone în care nu se poate intra, nici măcar autoritățile nu intră, nici măcar pompierii. Deci am ajuns în societatea noastră la o situație extrem de îngrijorătoare. Cred că este un drept al omului să te simți în siguranță și cred că dreptul acesta al cetățenilor noștri este subminat. Așadar, întrebarea mea pentru Ministrul pentru Migrație. cum vedeți dumneavoastră posibilitatea de a răsturna această situație? Mulțumesc! Următorul vorbitor. Mulțumesc domnului ministru pentru prezență și mulțumesc pentru că ați venit încă o dată în fața noastră pentru a răspunde la niște acuzații perfect nefondate și grotești. Dumneavoastră apărați identitatea, securitatea ungurilor, ceea ce este perfect legitim, motiv pentru care e normal să vă opuneți repartizării uh, automate a migranților. Aici nu există niciun fel de încălcare a tratatelor. Acuzațiile de antisemitism sunt absurde. De-al minter, chiar uh, uh, Benjamin Netanyahu le-a înlăturat iar guvernul israelian a reamintit recent că criticile împotriva domnului Șorăș sunt perfect legitime. Domnul Șorăș intervine în dezbaterea publică, solicită să mai vină încă un milion de migranți clandestini, deci e normal să punem sub semnul întrebării acest lucru, e o chestiune de democrație. De-al minte, e un lucru pe care l-am afirmat și în conferința președinților cu domnul Guy Verhofstadt. Apoi problema ONG-urilor. Acțiunile guvernului sunt perfect justificate. S-a văzut că în țările din sud aceste ONG-uri sunt complice cu organizațiile de trafic de persoane care aduc migranți. Deci este firesc. Apoi se puneau întrebări în legătură cu libertatea presei în Franța la alegerile uh, pre pentru președinte, toată lumea, a, toată presa a susținut un singur candidat, cel care se opunea doamnei Le Pen. N-am văzut pe nimeni opunându-se însă reprimării brutale a contramanifestațiilor din 2006 la Budapesta în ceea ce privește alegerile democratice ale uh, poporului ungar, înțeleg că acestea nu sunt acceptate, de aceea îl salut pe domnul ministru pentru răbdarea de care dă dovadă guvernul ungar și uh, îl îndemn să meargă pe aceeași cale. Domnul Weidenhauser, din partea S și D, două minute. Uh, Herr Minister, das hier Domnule ministru, aceasta nu este... Nu e adevărat că este un uh, uh, proces uh, împotriva dumneavoastră, cum spunea un antevorbitor, ci este vorba de respectarea de către guvernul ungar a valorilor comune. Avem îngrijorări legate de Ungaria, însă nu ne concentrăm numai pe Ungaria și pentru mine acesta e un lucru important. Uh, Aș vrea să pun accentul pe următorul subiect legat de criza refugiaților și a migranților. Am fost la frontieră, am văzut cum funcționează lucrurile acolo și vă mărturisesc că am fost înspăimântat de abuzurile și încălcările sistematice ale drepturilor omului. Încătușați femeile ca să le duceți la doctor, așa ceva este incompatibil cu noțiunea mea, cel puțin cu privire la umanitate. Nici nu știu ce rost au aceste măsuri? Pentru că vorbeați de protejarea frontierelor. Dar cum să treacă prin mijloace ilegale zeci de mii de oameni dintre Ungaria și Austria? Frontiera nu este închisă, așa cum spunea dumneavoastră. De asemenea, aș vrea să știu ce părere aveți în legătură cu mecanismul de relocare. în fața CJUE a, ă, CJUE a dat o, o, o hotărâre care, pe care guvernul ungar nu o respectă. Și în Consiliu, de ce nu exprimați pozițiile Uh, critice pe care le exprimați aici. Pentru că în felul acesta cred că s-ar putea soluționa problema. Domnul președinte, mulțumesc uh, pentru intervențiile de până acum. Două minute mai departe, doamna Gar. Mulțumesc, domnule președinte. Este a doua oară anul acesta când ne întrunim în cadrul comisiei noastre pentru a discuta despre Ungaria, fără indicatori clar, fără studii care să fi demonstrat în vreun fel de ce vorbim de această problemă în mod sistematic. Potrivit uh, punctului 17 din uh, scoreboard, uh, Ungaria este în fruntea acestei liste. E vorba de scoreboardul cu privire la analiza sistemului de justiție din țara noastră. Deci nu, nu se încalcă în mod sistematic dreptul, cu toate că Comisia a deschis proceduri de încălcare a dreptului comunitar împotriva unor state membre, ignorând complet situații similare în altele. Situația uh, din Ungaria nu este mai proastă decât în alte state membre, nici în ceea ce privește presa, uh, dar nici nu se analizează situația de fapt. Majoritatea legilor din țara noastră nu sunt analizate cum se cuvine. Sunt foarte multe mii de ONG-uri care își desfășoară liniștite activitatea în țara noastră, doar câteva fac gălăgie. Nimeni nu îi bate pe demonstranți în Ungaria, opoziția nu este arestată. Nimeni nu omoară jurnaliști, așa cum se întâmplă în alte state membre. Deci ce, despre ce probleme sistematice vorbim? E vorba pur și simplu de uh, Uh, subiectivism din partea autorităților europene pentru că Ungaria nu este de acord cu planurile europene cu privire la migrație. Asta e contraproductiv. Puteți să organizați câte audieri uh, doriți, dar este contraproductiv. Mulțumesc, doamna Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu cred că aceasta e o dezbatere reală, îmi pare foarte rău, am ascultat propaganda guvernului ungar, îmi pare rău să o spun, dar să nu ne lăsăm păcăliți. Domnul ministru, poate vi se pare amuzant, poate puteți să fiți sarcastic, dar tot spuneți dumneavoastră, domnule ministru, noi, ungurii, dar în numele cui vorbiți dumneavoastră? Să ne uităm la cifre. Vorbiți în numele tuturor ungurilor, în numele majorității acestora. Adică dacă ne uităm peste cifre, cred că n-ați obținut majoritatea la ultimele alegeri și nici domnul Orban nu prea și-a câștigat referendumul. Ceea ce numele cui vorbiți dumneavoastră? Dumneavoastră încercați să ne îndepărtați atenția de la faptul că domnul Orban în realitate nu deține majoritatea. Mai spuneați, o națiune are dreptul de a-și adopta poziția proprie. Îmi pare rău, nu sunt de acord. Națiunea nu înseamnă o persoană. Oamenii, persoanele au dreptul la pro- propria poziție. De aceea, democrație înseamnă pluralism și este exact ceea ce încearcă să omoară, să omoare domnul Orban cu fidesul său. Nu e vorba doar de o lege sau de alta. De opt ani știm cu toții că Orban sufocă opoziția și orice voce care îi se opune. Asta numai democrație nu este, e o falsă democrație. Dar mă mai spuneați că economic o duceți foarte bine. Cum să o ducă economia, cum ar duce economia ungară fără sprijinul Uniunii Europene plătit, așa cum arăta un antevorbitor, de alți cetățeni din alte state membre. La dumneavoastră există Uh, corupție, vorba de oameni care fură de la cetățenii ungari. Și, domnule ministru, este, a venit momentul ca partidele politice să, să, să nu mai susțină membrii care nu sunt democratici. Este valabil și pentru PPE și pentru alte grupuri politice. După opt ani de așa zis dialog neproductiv cu domnul Orban despre democrație, a venit momentul ca PPE-ul să îl dea afară, să îi dea afară pe cei de la Fidesz. Doamna Bonifoy, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, pentru a urma ceea ce a spus doamna Intveld, domnule ministru, ați spus, ați spus că îi atacăm pe maghiari, însă nu ea Da, nu este adevărat, sunt alături de colegul meu, un maghiar, cu care conlucrez cu mare plăcere. Cred că obiectivul Parlamentului și al Uniunii Europene este ca valorile și drepturile fundamentale să fie respectate de toți în beneficiul cetățenilor europeni și așadar și mm, al cetățenilor maghiari. Și aș interveni în legătură cu situația drepturilor femeilor din Ungaria. Raportul Consiliului Europei în legătură cu sănătatea și drepturile reproductive ale femeilor din Europa, mm, publicat marți, marți, marți indică că guvernul maghiar a ă, eliminat rambursarea metodelor contraceptive atunci când acestea sunt ă, pentru a evita o sarcină neprevăzută. Deci responsabilitatea este pusă doar pe umerii femeilor. Uh, drepturile femeilor sunt drepturile omului. Și, în plus, raportul reamintește că uh, femeile migrante uh, fără documente nu au acces la îngrijiri de sănătate, nici măcar îngrijiri de urgență. Deci nu au acces la îngrijiri prenatale. Mi se pare de-a dreptul inuman acest lucru? Ce faceți pentru a opri aceste lucruri și pentru a vă asigura că toți cetățenii europeni și maghiari vor fi protejați și că acest mecanism va fi introdus? Am votat o rezoluție care va fi dezbătută în martie, în anul viitor, în legătură cu activarea articolului 7. Însă am votat în octombrie 2006 inițiativa doamnei Intveld, unde se spunea că comisia trebuie să se pronunțe înainte de septembrie 2017. Suntem în decembrie 2017, când va introduce comisia acest mecanism pentru statul de drept pentru a avea o adevărată monitorizare a ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, doamna Gacișca, vă rog. przed przystąpieniem do Unii Europejskiej w cztery roku musieliśmy Domnule ministru, în 2004, când am intrat în Uniunea Europeană, a trebuit să efectuăm multe schimbări în țările noastre, în Polonia și Ungaria, să garantăm libertatea de întrunire, de exprimare, alegeri democratice, proceduri și dumneavoastră Uh, aruncați toate aceste lucruri la gunoi cu un guvern monopartid. Mi se pare acum că ați venit aici pentru pentru că și ne spuneți că lucrați pentru cetățenii maghiari și așa mai departe. Așadar, întrebarea mea este pentru dumneavoastră și pentru maghiari, ce înseamnă intrarea în Uniunea Europeană? Noi avem foarte mulți prieteni care cred în democrație și în statul de drept după modelul european. Nu există nicio decizie pseudoștiințifică ce poate să schimbe acest lucru și aș dori să-mi spuneți de ce atacați Bruxelles, de ce vi se pare că Bruxelles este ca și Moscova sau mai rău decât Moscova? Va. Aveți, v-ați construit o lume fictivă în care există, uh, în care Bruxelles uh, uh, afectează libertatea cetățenilor maghiari? Vă mulțumesc. Domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Mă adresez domnului ministru Siharto, pe care l-am ascultat cu atenție și am văzut încă o dată și nu prima dată și nu din întâmplare că ceva ce am dezbătut aici în Comisia Liber și în plen, de, în repetate rânduri, uh, că există o deteriorare a angajamentului guvernului maghiar în legătură cu valorile pe care și le-a angajat la aderarea din 2004 s-a, s-a, ni s-a prezentat agenda guvernului maghiar și așa a spus-o în repetate rânduri domnului, domnul ministru, ca și cum ar reprezenta totalitatea poporului maghiar. Vorbim tot timpul despre maghiar și despre poporul maghiar. Atunci când este foarte clar că toate statele membre sunt constituite în, pe democrații pluraliste și societăți deschise, unde, fără îndoială, există și maghiari care votează pe Fidesz și cei care votează împotriva Fidesz. Și pe toți aceștia trebuie să-i reprezinte și Parlamentul European. Nu este o intruziune străină în politica internă despre care ați vorbit dumneavoastră. Reprezintă o dimensiune a celor 10.000 de maghiari, a cetățenilor europeni există Parlamentul Maghiar, există Parlamentul European și există și angajamentul european cu care Ungaria și-a ratificat aderarea în 2004. Și în legătură cu acest angajament european avem ori toate drepturile de a ridica o alertă roșie atunci când vedem pași înapoi în ceea ce privește controlul guvernului al Consiliului Audiovizualului, atunci când se afectează libertatea de exprimare a presei, atunci când există controlul guvernului asupra ONG-urilor și în special atunci când dumneavoastră când echivalați migrația cu o pierdere de suveranitate a Ungariei. Politica de migrație este deja um, europeană și există o sentință a Curții de Justiție în acest sens. Vă mulțumesc. Doamna Spinelli, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l uh, invit pe uh, domnul ministru să nu considere că orice critică este pălătită de Sărăș. Eu am multe critici la adresa domnului Sărăș, în special în ceea ce privește problema repatrierilor. Dar iată ce aș avea să vă spun. În legătură cu consultarea populară referitoare la migrație în cazul în care întrebările sunt, uh, induc în eroare, atunci și uh, răspunsul cetățenilor este pe măsură. Și asta înseamnă că e o situație periculoasă. E dezinformare atunci când domnul Orban vorbește de zeci de mii de milioane de oameni care uh, bat la ușile Europei, de sute de milioane de astfel de oameni în deceniile care vin. Asta este o dezinformare. Tot o dezinformare este să se spună că ONG-urile apără actele ilegale ale migranților. Dezinformare este să spui că Europa vrea să reducă importanța limbilor și culturilor naționale. Este o dezinformare de a să spui că propunerea lui Sărăș cu privire la aceste planuri ale autorităților europene ar fi ca migranții să fie judecați după alte măsuri decât uh, cetățenii ungari. E o întrebare pe care o adresez nu doar guvernului uh, maghiar, guvernului ungar, ci și uh, comitetului de la Helsinki și reprezentanților uh, organizațiilor de presă. Cum se poate organiza o contrainformare? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, stimați experți, am ascultat uh, cu atenție prezentările dumneavoastră, însă prezent, tot discuția a fost foarte părtinitoare, în special pentru că am lucrat uh, pentru un ONG în ultimii doi ani în legătură cu migrația și am o vedere, viziune total diferită asupra situației. Există o serie de probleme, consultarea națională, transparența ONG-urilor, unde se aplică uh, două o, mă, măsuri duble. Nu înțeleg ce greșit să întreb pe oameni care este părerea lor în legătură cu o anumită problemă. De ce nu se face acest lucru în întreaga Europa? Ca antropolog am văzut uh, ce fac experții și decidenții, de, deciziile luate deseori sunt împotriva uh, poziției majoritare a oamenilor din sate sau orașe. Și uh, în privința experților, un, afirmațiile unora dintre ei m-au mm, mirat că toate ONG-urile uh, Uh, lucrează pentru oameni. De ce să nu știm ce finanțare aveți și cine vă finanțează, în special atunci când uh, o contribuție de 1 euro din Ungaria este uh, contrabalansată de 17 euro din un exterior. ONG-ul meu nu are nicio problemă cu transparența financiară și bineînțeles că nu am primit niciun fel de finanțare din străinătate. Uh, după aceea, exemplele din Danemarca și Suedia arată că trebuie să se acorde mai multă atenție uh, opiniei universitare. Poate atunci nu ar exista o părere atât de subiectivă în legătură cu Ungaria. Guvernul și miniștrii maghiari uh, vin aici uh, în mod repetat pentru a reprezenta opiniile Ungariei și toate procedurile de încălcare Uh, deschise împotriva Ungariei s-au dovedit a fi uh, nefondate. Deci rezultatul guvernului este, uh, este unul foarte bun. Doamna Paganca. Vă mulțumesc, v-am ascultat cu mare atenție și Uh, eu știu câte ceva despre populismul național și m-am simțit uh, ca o persoană stigmatizată. Uh, dacă revendici că o singură formă de comunitate acceptată ca naturală, un singur discurs național mm, să trans, transformi limbajul politic în unul sentimental și să faci propagandă este ceva extrem de dificil și de aceea avem atât de multe dificultăți în munca uh, noastră atunci când vedem că acționați împotriva valorilor și pluralismului. Uh, părinții lui Isus din Nazaret a fost, au fost refugiați. Isus s-a uh, născut ca refugiat și fugea de persecutare. Mr. Shogor, please. Domnul Shogor, vă mulțumesc. Nu voi începe cu tema Crăciunului. Este destul de ciudat pentru mine că deja am avut patru dezbateri în legătură cu Ungaria și doamna Gal a exclus de pe lista sa România. Am avut de două ori o dezbatere în legătură cu România și de la sesiunea din iulie până în septembrie România a dispărut. Însă situația nu este la fel de roză, rom- foarte bună în România. Nu, mi se pare foarte interesant cum dispare o țară de pe lista de uh, atenție sau de dezbatere. Nu vreau să menționez nici Malta sau Spania și alte state în care societatea civilă este uh, hărțuită, ucisă, închisă. Uh, și este foarte ciudat că domnul Timmermans uh, nu mai este atât de entuziast în legătură cu raportul Intveld, în legătură cu mecanismul pentru drepturile omului. Am, avut, uh, am putea avea o, o monitorizare a tuturor statelor membre, nu doar a Ungariei. Poate ar fi mai bine să revenim la raportul Sophie Infeld și să cerem comisiei să ia în serios acest raport din proprie inițiativă și după aceea rezolvăm toate aceste probleme, uh, pentru că întotdeauna discutăm doar despre Ungaria, Polonia și uităm că există și încă mai alte 26 de state membre. Bun, dăm cuvântul acum și membrilor non-libe, domnul Zani în primul rând. Uh, szépen se până tisztelt elnök Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Am două întrebări să îi pun domnului ministru pentru afaceri externe. O întrebare de ordin politic general. Credeți că este corect ca guvernul maghiar să introducă o afirmație ca și cum 500 uh, de milioane de europeni ar uh, lansa un atac împotriva unei țări de 10 milioane. Cealaltă problemă este că solidaritatea are diverse forme. Poți să demarezi acțiuni solidare prin dezinformarea oamenilor. Dacă ne uităm la chestionarul campanie, așa, așa zise, campanie de consultare maghiare, eh, prima întrebare este, tu, cetățene, vrei ca migranții ilegali să ucidă și să-ți violeze soția și copiii și să-ți elimine cultura. Bineînțeles, oricine ar spune nu, însă asta nu înseamnă solidaritate. Nu este nu înseamnă nimic să pui o asemenea întrebare. Și în ceea ce privește solidaritatea, aș dori să-l întreb pe domnul ministru. În Uniunea Europeană, în ultimii ani, am văzut uh, scenarii oribile în care zeci de mii de oameni uh, uh, de copii neînsoțiți au ajuns în Europa puteți să acceptați ca 1300 de minori neînsoțiți să fie acceptați în Ungaria ca și refugiați, domnul Colbert. Mulțumesc, domnule președinte. Valori europene, se vorbește foarte mult despre ele, însă în secolul 20 valorile europene au fost autoritare de dreapta sau comuniste. Despre ce valori europene ne vorbiți? Va- valorile sunt uh, decise de birocrații nealese, de Parlamentul European, care este o eurotiranie. Unul dintre locurile democratice din Uniunea Europeană, Regatul Unit, părăsește pentru că nu-i plac aceste valori europene decise de uh, uh, funcționari nealeși. Ungaria trebuie să se alăture Regatului Unit. Uh, Uh, în Brexit. Și uh, bineînțeles că vom fi atacați pentru că îndrăznim să încercăm să ne conducem propria țară. Cum poate să fie o organizație democratică dacă uh, pedepsește statele care vor să plece? Să-i, să ții pe oameni cu forță este ca și pactul de la Varșovia deci, hai, alăturați-vă nouă ca și Ungaria să facă un Brexit. Da, un sfârșit foarte cerebral al acestei audieri și mai vorbea, nu, nu, nu zice președintele, nu, nu vă mai dau cuvântul, nu mai avem timp, trecem acum la observațiile finale din partea vorbitorilor și mulțumesc celor care au intervenit pentru Uh, intervenții. Îmi cer scuze pentru limita de două minute pe ceva atât de uh, pe un subiect atât de delicat, însă uh, fiindcă am avut atât de multe persoane înscrise, a trebuit să gestionăm timpul mult mai bine. Revenim acum la vorbitori în ordinea în care s-au exprimat. Dăm cuvântul domnului Peter Siharto. Harto, până la 5 minute, domnule ministru. Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru toate întrebările și toate observațiile. Încep prin a spune că este și interesul Ungariei să fie membru într-o Uniune Europeană puternică. Uniunea Europeană poate fi puternică dacă purtăm dezbateri raționale despre viitor. și dacă nu ne lăsăm mânați de emoții. Am fost membru al Parlamentului în Ungaria preț de 16 ani, domnule președinte. Și a auzi în Parlamentul European întrebări de genul dacă un guvern poate să-și reprezinte țara, e o întrebare ciudată. Nu vreau să fiu lipsit de respect față de membrul care a adresat această întrebare, dar ce procent uh, uh despre ce procent uh, din populație a ales guvernul. Nu, nu, nu o iau pe această cale. Guvernul maghiar reprezintă Ungaria, îi reprezentăm pe cetățenii maghiari, iar părerea cetățenilor este cea care ne ghidează acțiunile, fapt ce nu se va schimba. Și am câteva răspunsuri specifice. Eu cred că o dezbatere își are rostul dacă nu vorbim despre emoții, ci despre fapte concrete. Nimeni nu spune că fiecare migrant este un terorist. N-am spus așa ceva. Dar, dacă există un val de imigranți, de 1,5 milioane de oameni, uh, fără niciun fel de reguli, e clar că asta oferă portițe teroriștilor. Ei își pot ascunde în acest val teroriștii și își trimit teroriștii astfel în locuri în care în mod normal ar fi fost mai greu mai devreme să fie trimiși. Și este foarte clar că în ultimii doi ani amenințarea teroristă a crescut în Europa. E un lucru știut că presiunea migratorie va spori și NATO este de acord cu această evaluare. Summitul Uniunii Africane de săptămâna trecută a dovedit și el că presiunea migratorie dinspre Africa poate să fie infinită. Iar în ceea ce privește ONG-urile, sunt vreo 60 de mii de ONG-uri sau organizații pentru societatea civilă în Ungaria. Cetățenii maghiari pot dona 1% din taxa de venit personală acestora. Potrivit uh, registrelor noastre, ONG-ul reprezentat aici a primit donații din partea a 282 de cetățeni maghiari. Deci avem o societate civilă foarte colorată care primește 700 de milioane de euro sprijin public de la bugetul de stat. Și apoi dumneavoastră spuneți că implicarea ONG-urilor în munca guvernului este bună, dar uh, uh implicarea oamenilor adresarea de întrebări oamenilor nu este bună. Eu nu pot să accept așa ceva. Ungaria, cu guvernul său, crede că poporul trebuie să fie cel care să fie întrebat despre cum să abordăm viitorul. E un lucru corect. Și tocmai de aceea am, așa am procedat și așa vom face în continuare. Noi îi întrebăm pe cetățeni ce părere au. Și a introduce în lumea modernă o regulă prin care ONG-ul trebuie să declare sprijinul străin uh, și a spune că asta îngheață societatea civilă e de-a dreptul ridicol. Pot iarăși să vă mai spun că Ungaria respectă absolut toate obligațiile juridice internaționale. Ne așteptăm la rândul nostru ca toți cei care vin în Ungaria să respecte legea noastră. noi suntem cei care constatăm statutul de uh, azil, de deținător de drept de azil. Dacă cineva întrunește criteriile, atunci va primi o evaluare favorabilă din partea uh, organismelor care acordă azilul. Dacă nu, cererea va fi respinsă. Iar în cazul Baca versus Ungaria, Dacă e într-adevăr așa de important, pot să vă spun ce s-a întâmplat. Pe 14 septembrie 2016 am plătit uh, daune și am implementat decizia judecătorească, informând pe toată lumea implicată. Suntem la dispoziția noastră și pe viitor și noi vom continua să dezbatem aceste probleme cu Comisia Europeană dacă se consideră că e necesar. Mulțumesc. Marta Pardavi uh, de la Uh, Helsinki Committee. Da, vă mulțumesc. Doresc să răspund întrebărilor care mi-au fost adresate mie în mod direct sau care uh, implică întreaga activitate a ONG-ului nostru. În intervenția mea scurtă am spus că transparența este importantă, poate să fie o valoare legitimă și un obiectiv legitim să știi cine finanțează pe cine. În Ungaria Există regulamente detaliate pe care ONG-urile trebuie să le respecte când e vorba de finanțare. Trebuie să ne dezvăluim toate sursele de finanțare, să spunem pe ce cheltuim banii, care au fost granturile, ce activități am avut, cu ce implicații financiare, totul. Asta înseamnă adesea un document de 60 de pagini în Excel, într-un format uh, prescris, uh, disponibil pe pagina noastră de internet. Dar asta nu sporește transparența. Nu oferă detalii financiare. Nu face altceva decât să ceară ONG-urilor să publice pe pagina lor de internet dacă primesc finanțare străină. Finanțare străină înseamnă și finanțare din partea Comisiei. Noi, cei de la Comisia Helsinki, avem multe Uh, proiecte pe justiție uh, și acolo e vorba despre cum poți îmbunătăți legislația europeană, de exemplu, în domeniul azilului, în domeniul uh, combaterii faptelor penale. Se consideră că această activitate cu finanțare este suspicioasă. Sunt foarte multe ONG-uri din Ungaria nu toți au o problemă cu această lege, sunt doar foarte multe care au această problemă, dar nu toate ONG-urile fac reprezentare și vorbesc uh, despre problemele foarte importante pe care le identifică în furnizarea de servicii, de exemplu. Și când discutăm despre finanțarea de la guvern, mai ales la nivelul autorităților locale, asta este o problemă care face ca ONG-urile să nu poată să identifice problemele cu care uh, se, se confruntă. Se spune că finanțarea vine cu anumite condiționalități, tăcerea fiind unul dintre ele. Tocmai ce a spus ministrul de afaceri externe că autoritățile maghiare sunt cele care evaluează cererea de azil în conformitate cu legislația în vigoare despre azil și refugiați. E clar, în Ungaria anul acesta sunt o, cel puțin o mie de persoane care au primit protecție internațională și totuși aceste persoane în mare parte nu sunt în Ungaria. De ce? Fiindcă, <clears throat> potrivit legislației în vigoare, Ungaria ar fi uh, obligată să purceadă și la integrarea acestor persoane. Dar uh, nu înseamnă asistență dacă uh, ții o lună de zile pe cineva într-o tabără de refugiați și după aceea îl lași fără adăpost. Să nu uităm că există și un nivel uh, exacerbat de xenofobie uh, din cauza consultării acelea naționale. Ungaria nu vrea să integreze aceste persoane și, prin urmare, refugiații sunt obligați să plece mai departe, ceea ce și fac. Deci, uh, în aprilie, statele membre au fost sfătuite să nu mai trimită solicitanți de azil prin regulamentul Dublin în Ungaria. S-a întâmplat din aceste motive, pentru că sistemul de azil maghiar a fost uh, uh, golit de orice capacitate de a ajuta pe refugiați. Voința politică este aceea de a-i uh, izgoni pe refugiați. Mulțumesc, Gabor Poliac, 5 minute. Mulțumesc. În primul rând vreau să vă spun că impresia de astăzi ar putea fi că dezbaterea nu este despre situația media din Ungaria. Eu cred altfel. Este o dezbatere despre migrație care nu apare, nu transpare în peisajul maghiar, pentru că nu e permis asta, nu mai există publicațiile sau mijloace de comunicare care să facă asta. Accesul garantat este doar la informațiile provenite de la guvern. Este foarte greu să lansezi atunci o anticampanie, fiindcă nu ai mijloacele necesare. Cei câțiva jurnaliști care uh, Uh, încearcă să lanseze această dezbatere se luptă pentru supraviețuire. Oricine încearcă să lanseze o campanie critică guvernului este etichetat ca fiind uh, pe statul uh, de plata lui Soros sau este stigmatizat și mai rău de atât. Și asta se întâmplă prin mijloacele de comunicare în masă care au căzut sub controlul Fides în ultimii ani. Cineva a spus că nu mai sunt că nu sunt uh, fapte obiective care să ateste că situația din mass media este gravă. Noi avem uh, numeroși indicatori, avem uh, Freedom House, Reporters Without Borders, pluralismul media, sunt um, date publicate anual, accesibile tuturor, dar liderii Fides au dat din numeri și au spus că Freedom House și toate aceste organizații, într-un fel sau altul, sunt parte a unui complot. Complot mobilizat, constituit de Soros. E foarte simplist răspunsul. Și apoi, sunt numeroși jurnaliști care au fost eliminați Uh, din posturile locale de radio, din publicații locale, legionare, regionale. Sunt uh, cei care uh, s-au pierdut, practic, pentru că au părăsit domeniul lor de activitate din cauza interferențelor politice cu care s-au tot confruntat. Interferențele politice au fost de-a dreptul brutale la toate nivelurile media. Oamenii, deci, s-au lăsat de profesie, iar cei ce au rămas zi de zi trebuie să intre în joc și să servească intereselor de comunicare ale Fides. Unii au spus că această campanie națională uh, este un bun mijloc de a uh, afla ce cred oamenii. Ați citit oare un asemenea chestionar? Pentru că e o farsă dacă v-ați uitat un pic la sondaj. Singurul răspuns adevărat la acest chestionar este că orice vei răspunde, nu vei face decât să consolidezi poziția Fides. Oricum o întorci, oricum o privești. Nici măcar nu se mai numără sau procesează chestionarele completate. Nici măcar nu mai sunt înregistrate. Deci nu e o discuție sau un dialog. A fost o întrebare despre perioada de dinainte de 2010. Pot cu sinceritate să vă spun că nu putem citi articole care să schimbe ceva. Au fost grupuri de lobbyiști care au încercat să consolideze poziția guvernului Pot însă să vă spun că pe vremuri lucrurile erau mult mai corecte. Guvernul întotdeauna a fost suprareprezentat în contractele publicitare, de exemplu, dar nu în măsura în care este acum. Există mijloace de comunicare în masă care sunt acum 100% finanțate de către uh, mediul politic. Eu vreau să trăiesc într-o țară liberă, cu libertatea presei, în care să nu mă simt atacat sau să nu fiu atacat dacă gândesc altfel decât uh, mainstream-ul. Nu vreau asta pentru Uniunea Europeană, vreau pentru Ungaria, pentru copiii mei, pentru studenții mei și pentru concetățenii mei. Europa ne poate ajuta, uh, dar să știți că eu nu fac ceea ce fac acum pentru Europa. O fac pentru mine. Mulțumesc. Și acum uh, domnul Șanto, 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu unul nu cred că e cineva în Ungaria care crede că drepturile personale și politice sunt periclitate. Chiar nu cred asta. Și nu, nu avem nevoie de ajutorul Uniunii Europene pentru a reinstaura statul de drept. Eu nu văd niciun fel de problemă sau discrepanță din acest punct de vedere. Ca să răspund doamnei Sargentini, M-am uitat peste articolul 2, unde definițe sunt foarte clare. Demnitate umană, libertate, democrație, stat de drept, drepturile omului, dreptul minorităților, pluralismul, antidiscriminarea, toleranța, justiția, solidaritatea și egalitatea. Sunt acestea concepte clare? Nu. Sunt concepte foarte vagi. Deci ce înseamnă acestea, toate acestea pentru un imigrant? Care este dreptul fundamental? Să primească azil în primul stat sigur sau în orice stat din lume în care își dorește? Sau ce se întâmplă cu căsătoria gay? În multe state UE, ea nu e legalizată. Alte curți constituționale spun că acest tip de căsnicie uh, gay, între gay, este un drept constituțional. Alții spun așa, că statul trebuie să recunoască și alte genuri Uh, și sexe decât uh, cele date de Dumnezeu pe pământ, bărbat sau femeie. Ce se întâmplă cu tradițiile iudeo-creștine? Fiindcă uh, vreau să întreb, majoritatea relativă mai are dreptul să-și mențină identitatea majoritară iudeo-creștină? Adică Pe teritoriul Franței e permis uh, să um, dai jos crucifixul fiindcă nu le place altora? Sau ce se întâmplă cu uh, pro-choice uh, pentru embrion, de exemplu? Sau cum uh, privești un embrion, ca fiind o formă de viață deja sau nu? Aceste mesaje sună frumos în teorie, dar e important uh, să vedem cum le definim specific, fiindcă deocamdată sunt niște concepte vagi, slab definite și este foarte, foarte ușor să uh, fie în eroare. O altă întrebare la care vreau să răspund se referă la finanțarea europeană și cum se leagă ea de statul de drept și ce se întâmplă cu statele în care se percepe că ar fi o problemă cu statul de drept. Discutăm despre eliminarea fondurilor uh, europene, tăierea lor. Doar fiindcă un guvern e critic la adresa UE, când mai vrea fonduri UE, nu înseamnă nimic. Ungaria este parte a Uniunii Europene. În uh, Europa Centrală și de Est, Ungaria a avut o, o istorie traumatică după război, primul război mondial. Noi uh, am tras ponoasele, la fel și după cel de-al doilea război mondial, când au venit rușii. După schimbarea din 89 și mult înainte de 2004, noi am liberalizat uh, nișe strategice de piață, ne-am deschis piața, ne-am am deschis piața muncii, de asemenea, vedem cum arată mobilitatea muncii între Est și Vest la ora actuală și am contribuit uh, și la dezvoltarea economică din Germania. Deci vă rog din suflet să nu începeți să-mi spuneți mie că e un fel de mână întinsă înspre noi uh, uh, așa din milă din partea Bruxellesului. Nu, nu, nu. Noi uh, am făcut multe ca să fim eligibili pentru această finanțare și iar vestul, din punct de vedere moral, ne e dator. Dator mai ales uh, Ungariei. Și pentru asta trebuie să continue finanțarea. Um, Înțeleg că vin colegi pentru vot. În curând vom încheia această parte a reuniunii. Raportorii și raportorii din umbră se vor întâlni pentru a evalua rezultatul audierii. Mulțumesc tuturor pentru uh, munca pe acest dosar uh, foarte sensibil. Dragi colegi, v-aș ruga să păstrați liniștea până ce încheiem noi aici. Proiectul de raport va fi prezentat în martie și doresc pe această cale să mai dau cuvântul uh, doar raportoarei noastre, pe scurt, pentru câteva comentarii politice. Mulțumesc foarte mult, Domnule președinte, cred că însă nu a venit încă momentul concluziilor. Procesul de evaluare politică este încă în curs. Vom vota abia în luna iunie și apoi în septembrie. De aceea ar fi mult prea devreme să tragem acum concluziile. Totuși am să mă refer la două lucruri. Vorbeam de comunicarea Comisiei din 2003 care arăta că procesul legat de declanșarea articolului 7 este mult mai mult decât o simplă procedură de, drept, de încălcare a dreptului comunitar. Toate informațiile sunt pe masă și concluziile vor trebui trase cu multă atenție. Și în urma celor spuse de colegi, cred că ar trebui să fim atenți să nu facem, uh, să nu amestecăm statul, guvernul și poporul. Partidul nu înseamnă guvern, statul nu înseamnă guvern sau partid și poporul este compus din cetățeni. Fiecare în parte și dacă vom continua să analizăm această problemă, va trebui să ținem seama de acest lucru. Nu judecăm Ungaria, suntem alături de această țară și analizăm situația valorilor europene, situația din Ungaria, în avantajul poporului european și respectiv ungar. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu mult interes să continuăm activitatea noastră pe marginea acestui dosar. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc raportorilor din umbră și membrilor comisiei noastre care au abordat subiecte foarte sensibile le mulțumesc tuturor pentru disciplina uh, cu care au intervenit, le mulțumesc și vorbitorilor și cu acestea se încheie aici această audiere. Raportul se va întocmi în luna martie și acum vom trece la vot. Voi suspenda ședința pentru circa jumătate de minut. Îi rog pe colegi să se pregătească pentru vot. Va trebui să-l parcurgem rapid, fiindcă îmi dau seama că lumea trebuie să și, plece. colleagues, take your seats. We're ready. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Suntem gata să începem votul. If you're not going to take part in the vote, please uh, leave. Thank you. Cei care nu participă la vot sunt rugați să părăsească sala. Deci votăm pe marginea Agenției Europene pentru gestionarea funcțională a sistemelor IT de mari dimensiuni în, în spațiul european de libertate și justiție. Raportor este doamna Macovei. Doamna Macovei, dacă doriți să interveniți înaintea votului. Thank you, Chair. I, uh, just... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să le mulțumesc colegilor pentru colaborarea foarte bună. De exemplu, doamnei Chinicii, colegilor de la PPE și altor colegi, am reușit să ajungem la un acord destul de rapid ascultând explicațiile tehnice oferite și de experți, deci totul a mers foarte bine și rapid, pentru că vorbim de ULISA, de interoperabilitatea bazelor de date și de completarea acestora de către statele membre. Eu aveam o sarcină de a aborda cât mai urgent acest subiect în contextul provocărilor uh, fenomenului migratoriu, care prezintă probleme ce s-ar putea soluționa parțial prin uh, folosirea sistemului EULISA. Mulțumesc că moțiune de ordine din partea doamnei Wikström. Da, în numele grupului ALDE, în baza regulii 190 din regulamentul de procedură, uh, propun amânarea votului pe acest subiect până cel puțin pe data de 15 ianuarie, dintr-un motiv foarte simplu. Avem de-a face aici cu un act legislativ extrem de important, pentru că EULISA este agenția europeană care are sarcina de a oferi soluții pe termen lung pentru gestionarea funcțională, operativă a sistemelor IT de mari dimensiuni. Consecințele pentru arhitectura sistemelor acestora sunt uriașe din punctul de vedere al securității și al responsabilității democratice a Uniunii. Mm, procesul de negociere în acest uh, Parlament nu a fost corect structurat și bine desfășurat. Propunerea Comisiei s-a prezentat abia în luna iunie anul curent. Raportul a fost negociat timp de nu mai mult de două săptămâni în Parlament. Doar două reuniuni foarte succinte între raportorii din umbră au fost organizate. Să ne gândim la uh, alte acte legislative, cum este cel de care mă ocup eu cu un raport, unde s-a organizat până la, până la identificarea unei poziții uh, 22 de reuniuni. De asemenea, raportorul uh, nu a prezentat uh, uh, raportorilor din umbră detalii în legătură cu acest subiect EULISA, în ciuda complexității tehnice a dosarului. Era nevoie de mai multe negocieri în cadrul echipei. Una peste alta, procesul a fost extrem de pripit și adoptarea sa ar fi extrem de prematură. Vreau să subliniez că grupul meu susține un mandat cât mai puternic pentru EULISA. Acest lucru ar deschide calea interoperabilității Știm că propunerea vine din partea Comisiei abia săptămâna viitoare, pe 12 decembrie, și deci cred că ar trebui ca subiectele acestea să fie abordate la oaltă în acest context. Eu nu vreau să opresc procesul, ci doresc să existe un proces corect, cu, pe baza juridică corectă și nu este cazul. Deci dacă vom continua astăzi și vom vota, noi vom vota fără discuție împotriva. Da, regula 190 alinatul 4 vă permite, așa cum spuneați, această moțiune de ordine, dar e nevoie pentru asta de majoritatea celor prezenți. Dacă uh, se dorește chiar, chiar înaintea votului să se amâne acest vot. Doamna Macovei dorește să reacționeze? Vreau doar să precizez înainte să interveniți, doamna. Domnul președinte, dacă se poate, dragi colegi, să uh, nu interveniți deocamdată. Nu vrem să deschidem o dezbatere. Moțiunea de ordine solicită o amânare a votului și doamna Wikström cred că a prezentat foarte clar argumentele sale. Deci problema de bază este dacă să se amâne sau nu votul în baza regulii 190 alineatul 4. Pentru asta însă e nevoie de majoritatea celor prezenți. Deci cred că ar trebui să votăm, să vedem dacă votăm sau nu. Doriți să începeți o dezbatere, doamna Macovei? Pentru că îmi dau seama că vreți să reacționați la această moțiune de ordine, dar chiar vreți să reacționați succint? Foarte succint, vă rog. Mulțumesc. În ciuda moțiunii de ordine, care nu era o moțiune de ordine, o să fiu foarte succintă. A fost o moțiune de ordine, spune domnul președinte. Doamna Macovei, am avut o reuniune tehnică cu EDPS și EULISA, la solicitarea chiar a ALDE. Deci nu e adevărat că n-au existat astfel de reuniuni. Toți ceilalți raportori din umbră au refuzat să participe, fiindcă au spus că noi suntem deja convinși de necesitatea acestui act legislativ, deci nu mai trebuie să mai participăm. E o problemă de natură tehnică ridicată doar de doamna Wikström. Sunt foarte surprinsă de faptul că a avut această poziție, pentru că în, cadrul ședințelor cu raportorii din umbră am avut discuții detaliate și s-a ajuns la o poziție comună cu o singură excepție, un singur element. Bun. Am înțeles, domn, spune domnul președinte, poziția dumneavoastră. Nu este cazul să începem o dezbatere, dar moțiunea de ordine mm, a doamnei Wikström este mm, legitimă, pentru că a menționat clar care este temeiul său juridic, așa că supun la vot moțiunea uh, doamnei Wikström. Vă rog să fiți atenți, dragi colegi. O facem cu ridicarea mâinii? Vot prin ridicarea mâinii? Nu. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, totul este electronic în comisia noastră, deci se votează electronic. Dragi colegi, vă rog, liniște, atenție! Liniște, vă rog frumos! Deci votăm următoarele lucruri. Votați da, verde, dacă vreți să se voteze astăzi și votați nu, adică roșu, dacă vă opuneți votului, dacă doriți să nu se voteze astăzi. My apologies, uh, Mrs. Holmeyer is right. right. Domnul președinte, îmi cer scuze, uh, doamna Holmeier are dreptate, știu că v-am dezamăgit pe toți, am încurcat toate cele, o iau de la capăt, încerc să, să repar greșeala. Deci, da, votați da, dacă doriți să se amâne votul. Deci votăm electronic. Votați da dacă doriți să se amâne votul și nu dacă doriți să se voteze astăzi. Deci da pentru amânare, da pentru amânare. Și vă rog să vă uitați și la coordonator să vedeți ce semn vă indică. Priviți în direcția coordonatorilor, asta ar fi o idee bună. Votul rămâne deschis pentru că domnul, doamna Holmeier nu și-a inserat cartela de vot. A votat toată lumea? Am închis votul. Moțiunea a fost respinsă, prin urmare vom vota astăzi. Vă mulțumesc, dragi colegi. Și trebuie să mai precizez că nu avem interpretare în limba uh, maghiară pentru că toți uh, interpreții din cabina ungară s-au dus la conferința de presă. Deci votăm. Am deschis votul la 42. Vote is closed. Am închis votul. Respins. Amendamentul 81. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Amendamentul 82. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Amendamentele 83 până la 85 în bloc. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Amendamentul 86. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 88. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. Compromisul 1. Am deschis votul. Am închis. Adoptat. Amendamentul 92. Am deschis votul. Am 92. Am închis votul. Adoptat. Amendamentul 3 din partea Comisiei pentru Buget. Am deschis votul. Am închis. Adoptat. Amendamentul 93. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. Amendamentul 8. Am deschis votul. Am închis. Adoptat. Amendamentul 10. Am deschis. Am închis. Adoptat. Compromisul 2. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. Amendamentul 9 97. Am deschis votul. 97. Am închis votul. Adoptat. Compromisul 3. Am deschis votul. Am închis. Adoptat. Amendamentele de la 102 la 104 în bloc. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. Compromisul 4. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. Amendamentul 14 până la 111 am deschis votul în bloc. Am închis votul. Adoptate. Amendamentul 113 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 114. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. Amendamentul 4 din partea Comisiei pentru Buget. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. Compromisul 5. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. Compromisul 5. Comisia Buget. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. Amendamentul 1, Comisia pentru Buget. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. Compromisul 6. Am deschis votul. Uh, colegi... Dragi colegi, trebuie să o luăm de la capăt la compromisul 6, vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Votăm așadar în bloc 117 până la 119. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptate. 63 până la 65 votăm în bloc. Am deschis votul. Deci 63 până la 65. Am închis votul. Adoptate. 7. Comisia Buget. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptate. Compromisul 7. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. Amendamentul 126. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 20. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. Compromisul 8. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. Amendamentul 130 am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. Amendamentul 131 am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. Amendamentul 22 am votat. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 132 și 133 împreună. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptate. 134. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptat. 135. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 24. Am deschis votul. Am închis. Adoptat. 25. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 136. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 26. Am deschis votul. Închis votul. Adoptat. 28. Comisia Buget. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. Compromisul 9. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 139. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 28. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 140. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 29. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. Compromisul 10. Am deschis votul. Am închis. Adoptat. Amendamentul 31. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 32. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 133 și 144 în bloc. Um, am deschis votul. Am închis. Adoptat. 44 am deschis votul. Am închis. Adoptat. 146 am deschis votul. Am închis. Adoptat. 100 47. Am deschis. Am închis. Adoptat. 148. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 150. Am deschis votul. Am închis. Adoptat. 151. Am deschis. Am închis. Adoptat. 35. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 152. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. 153. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Compromisul 11. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 155. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 156. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 157. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 158. Am deschis votul. Am închis. Adoptat. 159. Am deschis votul. Am închis. Adoptat. 37, 160 în bloc. Am, votat, am deschis votul. Am închis. Adoptat. 161 am deschis votul. Am închis. Adoptat. 38 am deschis votul. Am închis. Adoptat. 10. Comisia Buget. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă. 39. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 162. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 163 am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. La 164, prima parte, am deschis votul. Am închis. Adoptat. 164, a doua parte, am deschis votul. Am închis. Adoptat. 40. Am deschis votul. Am închis. Respins. 165. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Compromisul 12. Am deschis votul. Am închis. Adoptat. 42. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. 12. Buget. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 169 am deschis votul. L-am închis. Adoptat. Compromisul 13. Am deschis votul. L-am închis. Adoptat. Amendamentul 171. Am deschis votul. L-am închis. Respins. Amendamentul 44. Am deschis votul. L-am închis. Respins. Compromisul 14. Am deschis votul. L-am închis. Adoptat. Amendamentul 46. Am deschis votul. L-am închis. Adoptat. 14. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 15. Buget. Am deschis. Am închis. Adoptat. 47. Am deschis votul. L-am închis. Adoptat. 48. Am deschis votul. Am l-am închis. Adoptat. 16. Buget. Am deschis votul. L-am închis. Adoptat. 17 buget, am deschis votul. L-am închis. Adoptat. 49 am deschis votul. Am l-am închis. Adoptat. Compromisul 15 am deschis votul. L-am închis. Adoptat. 50 am deschis votul. L-am închis. Adoptat. 51. Am deschis votul. L-am închis. Adoptat. Cineva lovește într-un într, birou, lovește în masă. E, îmi cer scuze, știu că e stresant, dar și mie îmi vine, <laughs> dar mă abțin. 176 am deschis votul. Bine, îmi vine să arunc o mulțime de lucruri pe aici, dar asta e, nu pot să o fac. 176, da, am deschis votul, am închis acum votul, se adoptă. 9, vot is open. 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerente, 54 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 59. Se închide votul. Se adoptă. 62 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 72 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 73 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 74 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 75. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 76. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2 bugete. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 77. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 79. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 80 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot final, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 40 pentru, 10 împotriva, 4 abțineri și votul asupra deciziei de a intra în negocieri. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 40 de voturi, 11 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări raportare. S-a încheiat uh, votul. Colleagues, for those of you Stimați colegi, pentru cei care rămâneți, mergem, trecem direct la punctul 8. Deci dacă rămâneți, vă rămâneți, dacă părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște, trecem direct la punctul 8. Dosarul domn, doamnei Ernst este prezent în sală? Right next to me, see Ah. Sorry. Îmi cer scuze, doamna Ernst, nu v-am văzut, nu pot să vă văd. Stimați colegi, dacă părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște, pentru că mai avem încă două puncte pe ordinea de zi și vreau să le discutăm în mod eficient. Vă mulțumesc. Stimați colegi, este prezentarea situației actuale în, ce, în ceea ce privește negociere, ne, negocierile interinstituționale în legătură cu protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele uh, Uniunii Europene. Raportoare este doamna Cornelia Ernst. Uh, a lucrat foarte mult. Mulțumesc tuturor care au lucrat uh, la un număr record de triloguri și după adoptarea raportului LIBE din 19 octombrie, doamna Ernst a demarat trialogurile și acum îi dau cuvântul pentru a ne prezenta situația la care s-a ajuns. Aveți cuvântul. dragi colegi, dragi colegi, doresc să spun ceva despre raportul nostru, despre starea lucrurilor și vreau să vă aduc aminte că obiectivul regulamentului nostru a fost și este să uh, implementăm dreptul cu privire la protecția datelor și la nivel european, iar armonizarea nu poate fi realizată doar în anumite domenii, avem nevoie de ea și mai ales la nivel european. Vrem un regim de protecție a datelor, adică și pentru agenții și alte organisme și um, fiind dat că există o diversitate la nivel european, tocmai de-aia a venit comisia cu acest proiect. Care este starea lucrurilor la ora actuală? Sunt o serie de întrebări uh, și pe marginea acestora repede am găsit un compromis. De exemplu, Ieri am reușit să formulăm amendamente de compromis uh, și dacă am fi terminat totul, ar fi fost gata uh, procesul, dar, din păcate, Consiliul n-a fost gata să vină și el cu compromisuri serioase pe marginea cărora să putem discuta. Care sunt chestiunile rămase nerezolvate? Domeniul de aplicare. Nu se poate ca din acest domeniu de aplicare să scoatem agenții și alte organisme și să spunem că nu e valabil regulamentul pentru celelalte, dar așa, în rest, în general, să rămână regulamentul valabil pentru celelalte instituții europene. Europol, Eurojust și EPO clar își găsesc uh, locul în acest regulament, deci inclusiv în uh, armonizarea protecției datelor. Nu avem cum să le scoatem din text, pentru că nici nu există o justificare pentru a face asta. Și și aici suntem deschiși în fața compromisului. Am uh, făcut amendamente de compromis. Am prevăzut, de exemplu, pentru Europol o perioadă de tranziție. Poate că vor fi probleme pe care nu le identificăm acum, dar care pot să apară pe parcurs în ceea ce privește implementarea unui sistem unitar de protecție a datelor și atunci uh, poate că se va impune o perioadă de tranziție pentru armonizare. Cea mai serioasă propunere ce poate fi făcută este asta, dacă suntem de părere că asta ar sta în calea armonizării, așa cum consideră Consiliul. Pentru Eurojust am decis să negociem repede. Se negociază în linie dreaptă. Suntem în trialog. Și nu avem niciun motiv întemeiat de a face, de a obține amânare după amânare, ca să apară probleme pe care oricum tot noi trebuie să le rezolvăm mai târziu și nu avem, iarăși, niciun um, argument justificat să nu uh, includem aceste organisme și Consiliul nu a reușit să ne furnizeze un motiv credibil pentru care să nu acționăm acum. Eurodac. nu sunt probleme dacă lăsăm asta pe din afară, fiindcă Eurodac ține de EULISA și atunci e inclus cumva, dar la un alt nivel și în alt mod. De-aia eu zic că n-a fost o problemă așa de mare. La parchetul european, EPO ca și, e ca și pentru Europol. Putem să avem o procedură similară cu o perioadă de tranziție la nevoie. Sigur, am putea face mai multe, dar viața e un întreg compromis și noi suntem deschiși. În rest, mai trebuie purtate discuții. Misiunile din pilonul 2 nu și-au locul aici, în opinia noastră, dar putem fi flexibili. De fapt, Parlamentul din dintotdeauna a fost. N-am vrut, vrut să cedăm pe capitolul 8a, n-am vrut să-l îngropăm, noi ne-am propus un obiectiv și fără acest capitol nu putem să-l realizăm. Este iarăși lipsit de noimă ca să spunem că pentru alte noi agenții uh, să fie valabil, dar la Eurojust, uh, EPO și Europol nu. Îmi pare rău, dar chiar nu există o argumentație de bun simț ca justificare pentru asta. Asta e problema nerezolvată. În rest, mai sunt posibilități de compromis la ceea ce n-am terminat uh, cu uh, regulile interne. Ieri am fi reușit să terminăm asta dacă ne-am fi încadrat cu prima parte. Am fi putut ajunge la o bună soluție pentru ca apoi să votăm totul săptămâna viitoare. În încheiere mai vreau să zic următoarele. Consiliul clar nu și-a respectat uh, sarcinile și nu a lucrat serios cu noi, Dacă, de exemplu, pleci de la premisa că pentru uh, că, că trebuie să rămâi la nivel ideologic și să spui că e mâna diavolului să ai protecția datelor la nivel european, atunci e clar că nu poți să începi o dezbatere pe acest fond. Cerem Consiliului să negocieze cu noi în termeni serioși, să discutăm în detaliu despre Europol, Eurojust, EPO, dar n-a, n-a existat disponibilitate din partea celorlalți la asta. Răspundere de toate părțile, critic însă profund faptul că răspunderea nu a fost asumată de Consiliu și permiteți-mi să spun că n-are nicio legătură cu președinția estoniană. Ea a făcut ce a putut. Și respect asta foarte tare și chiar vreau să mulțumesc pentru efort. Mulțumesc în special tuturor raportorilor din umbră care au rămas ferm pe poziție și m-au încurajat să îmi continui drumul să nu uităm dragul nostru secretariat și comisia care ne-a stat alături uh, pe post de intermediar. Slavă Domnului! Deci există bun simț uh, suficient în aceste negocieri. Thank you very much, Mrs. Ernst. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Ernst. Am încercat să urmăresc acest dosar. Cred că este foarte bine ca membrii să audă de ce și Păcat că colegii nu pot să vă asculte, însă pe, mă pare rău că colegii din președinția estonă nu sunt prezenți pentru a auzi laudele, însă acestea poate vor fi transmise și mai departe președinției bulgare. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Bun, stimați colegi, nu știu dacă doriți să spuneți, să mai spuneți ceva? Vreau doar să-i mulțumesc Corneliei pentru munca sa la negocieri sunt și eu de acord ca statele membre să acționeze în sensul unui domeniu aplicabil, armonizat pentru toate eh, zonele și toate instituțiile. Vrem să avem o interoperabilitate și un mai bun schimb de informații în aplicarea legii și nu are sens eh, că ace- să ni se spună că acest lucru se aplică doar eh, autorităților statelor membre Trebuie să avem și definiții și standarde pentru agenții și sistemele comunitare, pentru că altfel nu se poate face schimb de date, pentru că vor fi uh, vom fi prinși de uh, diverse prevederi uh, diferite. Da, sunt destul de dezamăgit de prezentarea raportoarei. Nici eu nu înțeleg de ce Europol și Eurojust ar trebui să fie excluse într-un regim comun. Nici raportoarea nu știe. Raportoarea oare poate să se aventureze, să speculeze asupra unui răspuns? Ar fi să revoca o problemă de securitate? Chiar dacă tratatul face parte din suveranitatea națională? Doamna raportor poate să ne ofere o presupunere? Bine, nu trebuie să intrăm într-o dezbatere, este un raport de la trialog, însă depinde de dumneavoastră, este o întrebare interesantă. Vreți să speculați? Nu? Dar ele sunt deja în Mm, această reglementare și noi vrem să armonizăm asta. Sunt toate precondițiile pentru asta. Nu e o problemă juridică. Eu una nu o cunosc, uh, nu pot, poate fi susținut așa ceva. Um, mai poate fi ideea că nu ne putem atinge, atinge de Europol, nu știu din ce motiv, în fine, dar uh, asta am făcut cu revizuirea regulamentului. Și nu e niciun argument de bun simț pe care eu să uh, cunosc. Ok, that's good. Thank you. Thanks, Connie. Foarte bine, mulțumesc. Mulțumim, Connie, pentru această relatare și mult succes cu președinția bulgară. Ai susținerea noastră. Mulțumim foarte mult. Bun, trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Un raport rapid pentru că știu că nu sunt foarte mulți oameni prezenți, însă colegii trebuie să plece. Delegația ad hoc a Comisiei Libe la Washington, care a avut loc între 17 și 21 iulie, pare că a fost uh, o eternitate în urmă, însă mi s-a părut uh, o, o delegație foarte importantă și eficientă Vă voi eh, da o scurtă relatare. Nu sunt foarte mulți eh, membri aici. Să fi, vă rog să fiți cât de succinți posibil. Eh, șapte colegi libe, inclusiv doamna Cinici. Mulțumesc, doamna Cinici, pentru prezența dumneavoastră și să confirmați că am fost în această delegație foarte importantă. Șapte colegi uh, Voi rezuma. A fost o delegație extrem de bine focalizată în legătură cu importanța uh, regulamentului cu privire la mm, criptare, la acordul umbrelă UE-SUA, contraterorism, radicalizare, luptători străini. Discuții ale programului de ridicare reciprocă a vizelor. A fost așadar uh, probleme foarte detaliate în legătură cu care pot să mă exprim foarte mult timp, însă nu, am, uh, nu avem foarte mulți membri aici pentru a discuta aceste probleme. Ah, doamna Beseril uh, tocmai a venit. Cei doi membri foarte activi ai delegației sunt deja aici. Vorbim despre delegația la Washington Puteți să rămâneți dacă doriți. Aș putea să spun foarte multe lucruri, însă cred că a fost Comisia Libe cel mai bine reprezentată. În primul rând pentru că problemele au fost extrem de pertinente și în ciuda faptului că era o vreme de tranziție, nu doar politică, dar și de angajați în administrație și în ciuda uh, faptului că unii au simțit că nu am avut suficientă greutate uh, din cauza problemelor tratate și pentru că existau uh, probleme mai largi, antiterorism, radicalizare, victime și, și așa mai departe, pentru că uh, membrii au fost atât de angajați și programul a fost atât de bine întocmit, cred că a funcționat foarte bine. Deci aceasta este evaluarea mea. A fost o plăcere să mă aflu cu membrii uh, marcanței Libe. Am fost în delegații înainte și cred că această delegație a fost foarte importantă. Conexiunile pe care le-am creat au fost importante am reușit să facem anchete în legătură cu revizuirea comună, am obținut informații foarte multe în sesiunea la care a participat aproape fiecare stat ambasador din statele membre. Prima dată când am văzut acest lucru, la sfârșitul unei delegații în Statele Unite. Un motiv a fost că doreau să știe ce aflasem în legătură cu fiecare rubrică, vreau să știe care este relația noastră cu noua administrație și am menționat că acest lucru a inclus și o vizită la Casa Albă, unde am putut să avem un interlocutor care să discute cu noi la nivel uh, superior în legătură cu problema scutului High Privacy Shield care ar putea să fie mai bună decât Safe Harbor, uh, care exemplifică uh, stadiul în care suntem. Îmi dau seama că nu sunt foarte multe persoane aici, însă din nou secretariatul a lucrat foarte, foarte bine și îi mulțumesc din nou pe această cale. Mulțumesc și membrilor. Cred că misiunea a fost foarte bună, mă voi opri pentru că aș putea să vorbesc uh, foarte mult pe această temă. Voi cere, cere celor doi membri ai delegației, doamnei Cin- Cinici și doamna Beseril uh, da, Chinici, dacă doresc să intervină. Mulțumesc, Claude. Vreau să intervin într-adevăr foarte pe scurt ținând seama că e deja destul de târziu și că suntem încă și că suntem destul de puțini, totuși e important să facem un scurt rezumat al misiunii noastre. Aș vrea să îți mulțumesc ție, Claude, pentru că ai coordonat în mod nemijlocit misiunea și grupul nostru. Într-adevăr, ne-am uh, regăsit în acest grup cu o misiune comună și am urmat linia pe care ai dat-o tu. Mulțumim uh, reprezentanților secretariatului și tuturor celor care s-au implicat astfel încât misiunea noastră să-și atingă obiectivul și anume să se organizeze reuniuni de nivel înalt, reuniuni cu adevărat importante, așa cum arătai și tu, pe teme de mare importanță pentru noi, cei din Comisia Libe și au fost uh, întruniri pozitive, toate, în sensul că e adevărat, uh, momentul a fost un moment de tranziție, nu numai politic, ci și pentru persoanele care erau uh, cumva în situația de a-și schimba funcția. Totuși am reușit să ne întâlnim la un nivel foarte înalt pe temele pe care le-ai menționat tu mai devreme. Din punctul meu de vedere, am încercat și eu să-mi aduc contribuția la această misiune, au fost însă toate teme, cum spuneam, interesante. Și un lucru foarte semnificativ mi s-a părut uh, că este tema, combat, uh, teme, tema combaterii terorismului și în acest context al schimbului de informații. Respectiv, faptul că am putut să ne întâlnim cu cei de la uh, Centrul Național de Combatere a Terorismului din Statele Unite, uh, și a reieșit că există o bună cooperare între autoritățile de resort din Statele Unite și Europol, și nu numai Europol, ci și autoritățile de resort din fiecare stat membru. Au existat momente deosebit de interesante din punctul meu de vedere în această misiune, pentru că ele au arătat că există o dorință de a se merge înainte cu schimbul acesta de informații, unul dintre elementele cele mai importante de combatere a terorismului la nivel supranațional. Și ca să rămân tot în uh, domeniul meu, un alt subiect foarte interesant a fost acela al radicalizării. Pentru că am putut uh, vedea care sunt alegerile pe care le-au făcut Statele Unite, și anume aceea de a face legătura între combaterea uh, acțiunilor violente și teroriste la nivel federal o abordare interesantă poate și pentru noi, pentru reflexia pe care o avem noi în curs în legătură cu acțiunile de combatere a terorismului și radicalizării. Și încă un element deosebit de interesant l-a reprezentat tema uh, discursului de incitare la ură răspândit prin internet și respectiv a posibilității de a elimina conținutul Uh, care incită la ură. Și aici am constatat că există o diferență mare de poziție între Statele Unite și Uniunea Europeană. Primul amendament din statele, al Constituției din Statele Unite face mult mai complexă abordarea acestei probleme la ei, cel referitor la libertatea de exprimare. Așadar, trebuie văzut uh, cum se poate proceda cu această eliminare a conținutului de incitare la ură. Cui ar reveni această sarcină? În principiu companiilor, dar autoritățile competente trebuie să fie acelea care să-și asume responsabilitățile în acest sens prin instituirea unei legislație, legislații mai clare în acest domeniu. Deci aici a rezultat din discuție o diferență de poziții între Statele Unite și Uniunea Europeană. Le mulțumesc încă o dată tuturor celor care au organizat această misiune și celor de la secretariat pentru că a fost foarte interesantă și pozitivă, contribuind uh, la îmbogățirea reflexiei și informațiilor de care dispunem. Mulțumim încă o dată. Mulțumesc foarte mult, Catrina. Mulțumesc din nou uh, funcționarilor. A fost cu multă uh, vreme în urmă, însă această reuniune cu NCTC, Centrul Național pentru Combaterea Terorismului, a fost un model pentru noi. Uh, reuniuni la nivel superior la Departamentul de Stat, unde am avut mai mulți oameni prezenți la nivel superior decât avem de obicei și cu Comisia Federală de Comerț uh, arată că Comisia noastră Libe interacționează la nivel mai ridicat la Washington. Tereza Beseril. Eu doream să mulțumesc lui Claude, președintelui nostru, pentru că toate misiunile, nu toate misiunile sunt ușoare, și în special această misiune nu a fost ușoară pentru președintele nostru, însă a fost prezent, după cum a spus Caterina, și nu a fost doar acolo, a fost prezent și a reușit ca deputați de diverse ideologii și de diverse opinii din Statele Unite, din capitala Statelor Unite, în momentul politic în care se găsește găsesc Statele Unite cu președinția Trump, ne-am regăsit uh, toți împreună și am reprezentat Parlamentul și nu doar uh, statele din care proveneam. Și cu mare interes am reprezentat și statele care nu erau prezente, dar pe care consideram că uh, Trebuie să le apărăm în cazul vizelor acestor cinci state europene cărora li se solicită vize și în orice caz am avut uh, o agendă enormă și foarte bine pregătită. De fiecare dată când considerăm că e pertinent, am ridicat uh, aceste aspecte și am arătat că o considerăm o injustiție și că trebuie să fie o situație rezolvată cu reciprocitate. După aceea, tema menționată de Claude și de Caterina de comerț uh, și safe harbor, aspecte pe care am discutat și în uh, vizitele noastre anterioare la Washington și, bineînțeles, foarte interesant, un subiect căruia eu îi dedic majoritatea timpului meu, terorismul, uh, uh, criminalitatea cibernetică, atunci când ne-am dedicat, întâlnit cu companiile care se ocupă cu protecția și de asemenea ne-am întâlnit și cu reprezentanții victimelor pentru a vedea și pentru a ne întâlni și cu reprezentanții guvernului care se ocupă cu victimele, cu congresul, bune practici, am, ne-am întâlnit și cu oameni politici, reprezentanții congresului, al guvernului, cu ambasadori. Agenda a fost uh, una excelentă. Eu am rămas cu uh, reuniunea cu reprezentanții victimelor și după aceea cu NCTC această reuniune mi s-a părut uh, de înalt nivel și în plus noi eram foarte pregătiți pentru că majoritatea celor care ne-am dus eram uh, interesați de ceea ce urma să discutăm. Nu ne-am dus la America, în America doar pentru a merge, ci uh, eram în temă cu cele discutate. Deci uh, a fost foarte bine, am uh, adus multe informații, am apărat poziția Europei și mulțumim lui Claude pentru Claude, care a fost într-un moment atât de trist. Eu cred că și pe el l-a ajutat faptul să fie alături de noi într-un moment atât de greu. După aceea, Albrecht uh, a trebuit să Eh, ne părăsească pentru că s-a îmbolnăvit, eh, însă misiunea a fost eh, un succes. That's right. The memories are all flooding. Da, revin toate amintirile. Însă Libe, cred că merge la Washington și se bucură de respect. Programele noastre sunt foarte detaliate și la nivel înalt. Aș cred că rezultatele noastre sunt bune. Este Eh, și vreau să se menționeze în procesul verbal eh, mulțumirile mele pentru secretariatul Antoine și Jose Manuel e aici. Eh, mulțumesc tuturor funcționarilor pentru munca lor. A fost un program excelent și cu Emplo și cu ceilalți colegi. A fost o plăcere să fim cu membrii acestei delegații. Da, Eh, și împreună cu funcționarii, cu secretariatul. A fost eh, bazată pe eh, probleme și cred că ne-am achitat cu brio de această misiune. Vom vedea ce se va întâmpla în viitor cu acest Privacy Shield. Acum, ultimul raport, delegația ad hoc uh, la Tokyo. Un raport foarte scurt în legătură cu această delegație. No, no, nobody here from that. Sorry, nobody... Nu e nimeni care să fi fost în acea delegație, în afară de mine. Vă scutesc. Vreau doar să mai menționez că nu mi-a venit să cred uh, cât de eficient a fost totul organizat. Ne-am axat foarte mult pe decizia de adecvare care trebuie luată. Asta în legătură cu acordul comercial dintre UE și Japonia. A fost uh, o delegație extrem de bine țintită, totul organizat foarte în detaliu, pe chestiuni concrete, cu cibersecuritate și așa mai departe. Uh, Totul a fost extrem de bine pus la punct, iar uh, reuniunile au fost uh, pe substanță. Am uh, acoperit elementul cheie, acordul de adecvare, dar și inteligența artificială, cibersecuritatea, robotica. Să știți că a fost o reuniune extraordinară, iar elementul central al acesteia a fost de a încheia uh, acordul comercial, dar pentru asta trebuie să se facă transferurile necesare în acordul de adecvare. Deci trebuie ca standardele dintre UE și Japonia să fie oareșcum armonizate. Sau măcar să existe o înțelegere între UE și Japonia din acest punct de vedere. Asta înseamnă că trebuia să ne întâlnim cu absolut toți interlocutorii, de la ministere până la mari antreprenori, precum Sony, de exemplu. Hitachi. Și am fost uh, absolut impresionat. Mulțumesc colegilor de la Libe care s-au ocupat, mulțumesc uh, secretariatului pentru o vizită minunată. E totuși o onoare să fii la Libe și să poți face asemenea lucruri. Iar uh, în ceea ce privește pe japonezi, ne-au tratat destul de bine, fiindcă pentru ei aceste chestiuni sunt absolut critice. Ei vor să încheie acordurile comerciale, uh, să încheie negocierile pe acordul comercial. Deci au fost, uh, sunt discuții importante acum care se poartă în Europeană, foarte relevante. Doresc să îi mulțumesc lui Jose Manuel, lui Michael și întregii echipe pentru această misiune și pentru misiunea în Japonia. Ian Filip Albrecht nu este aici, dar el ne-a fost de mare ajutor cu tot know-how-ul lui. De fapt, toată compoziția echipei a fost foarte, foarte bună. Cu Natalie, Barbara, Michael. A fost foarte bun. Deci mulțumesc! Mulțumesc încă o dată tuturor, a fost un privilegiu și o onoare să putem participa în această formulă. Mulțumesc foarte mult tuturor, cam atât. Diverse sunt, căci dacă nu sunt, sau nu știu, Catarina, doar tu ești aici. Și Tereza este și știți că este transmis pe internet, poate ne ascultă cineva. Nici nu mi-aș putea imagina să am înainte uh, două, uh, doi membri mai, mai drăguți, mai simpatici, cărora să uh, le urez sărbători fericite, anul fericit. Și funcționarii sunt aici. Nu știu dacă mă ascultă neapărat, dar toate cele bune, ne revedem la Strasbourg. What's on Monday? We have, do you have something on Monday? Oh yeah, we have it. Oh, we have a Libe meeting, believe it or not, on Monday. Credeți-mă sau nu, luni avem uh, dialogul pe securitate. Nu vă pot spune adio. Nu există adio cu libe. E mereu o nouă și o nouă reuniune. Vă aștept, mă aștept să fiți acolo. Nu este goodbye, este au revoir. Ne vedem luni la șapte. O foarte bună reuniune va fi. Atunci ne vedem. Mulțumesc tuturor! Și dacă e vreun funcționar If I don't see you in Strasbourg. aici pe care să nu-l văd la Strasburg, toate cele bune.